Good day. Bonjour à tous. Bună ziua tuturor. Buenos dias. Vă rog să luați loc. Pentru că suntem gata să începem audierea pe care o avem astăzi cu privire la deblocarea directivei referitoare la antidiscriminare. Avem o discuție extrem de interesantă pentru activitatea Comisiei, de, Comisiei Libe Să nu uităm că în 2008 Comisia a emis o propunere de directivă a Consiliului pentru punerea în aplicare a principiului de um, egalitate de tratament în ceea ce privește uh, indiferent de vârstă, dizabilitate sau orientare sexuală. Parlamentul salută această propunere, iar uh, Comisia LIBE a lucrat încă din 2008 împreună cu Catalin Budenbeck uh, la acest dosar. Dumnezeu a fost raportor pe această directivă. Drept urmare, Parlamentul a adoptat un aviz în cadrul procedurii de consultare pe 2 aprilie 2009. Și după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în 2009, în decembrie, propunerea se încadrează în articolul 19 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că este nevoie de uh, acordul, uh, de avizul conform al Parlamentului. Avem un nou raportor, domnul uh, Raul Rovera, iar noi suntem astăzi aici pentru a discuta despre studiul de impact efectuat de comisie și acesta a arătat că, deși discriminarea sau antidiscriminarea este o valoare fundamentală în Uniunea Europeană, în practică, nivelul de protecție juridică pentru a garanta aceste valori diferă de la o uh, țară la alta și diferă în ceea ce privește motivele de discriminare. Așadar, în ultimii ani, acest dosar a fost blocat uh, la faza de primă lectură în Consiliu și nu este deloc surprinzător acest lucru nu este singurul caz de dosar uh, sensibil important blocat în Consiliu în pofida eforturilor și energiei investite de Parlamentul European. Și, uh, în mod deloc surprinzător, acest Parlament a făcut în mod repetat apel la continuarea lucrărilor în acest dosar. Am uh, început de fiecare dată cu un nou uh, elan, însă până acum nu am avut deloc succes. Așa că iată-ne astăzi aici pentru a încerca să impulsionăm acest dosar și să fim de ajutor uh, în termeni concreți, astfel încât să putem să deblocăm această directivă privind antidiscriminarea și să o deblocăm pentru totdeauna vom avea o discuție în trei părți în această dimineață. Prima este partea introductivă și se concentrează pe punctul de vedere instituțional împreună cu Consiliul și Comisia care vor prezenta uh, stadiul directivei antidiscriminare. Apoi, în această primă sesiune, îi urăm bun venit domnului Ciobanu Dordea, care este director pentru egalitate în cadrul DigiJustice din Comisie. Bine ați venit, domnule Dordea! și doamna Hesseleger, care reprezintă ministrul afacerilor sociale și integrării din Danemarca, deci Consiliul, deci președinția Uniunii Europene. Vă mulțumim pentru uh, timpul alocat pentru a, uh, pentru a participa la această audiere. Și această sesiune va fi urmată de alte două sesiuni. Prima va, se va referi la revizuirea legislației Uniunii Europene privind um, egalitatea, nediscriminarea, identificarea domeniului de aplicare, a limitelor, a motivelor de discriminare și ne vom concentra pe articolele menționate la articolul 19. Iar uh, în partea a doua, uh, ne vom uh, concentra pe necesitatea unei directive cuprinzătoare antidiscriminare. Bineînțeles, fiecare sesiune va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri veți uh, putea să le puneți întrebări uh, membrilor prezidiului atunci când va veni momentul potrivit. Acum vom, voi da cuvântul vorbitorilor și pentru început îi voi da cuvântul raportorului, domnul Romeva care va prezenta acest subiect înainte să dăm cuvântul uh, primilor uh, vorbitori. Domnule Romeva. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ne-ați uh, ajutat să organizăm această audiere. Nu este prima dată când discutăm despre acest subiect și nu va fi nici ultima dată, mi-e teamă. Introducerea mea va fi destul de scurtă pentru că nu am foarte multe de adăugat la ceea ce am spus deja în ultima lună, dar cred că aș putea să spun chiar în ultimii ani, pentru că în spatele acestui dosar se află un drum foarte lung. Am să vă reamintesc câteva lucruri care cred că sunt importante pentru a ști cel puțin unde ne aflăm și cum putem să mergem mai departe. Uh, în mod clar uh, lipsește voința din partea unor state membre de a debloca un lucru care este esențial pentru drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni. Aceasta este problema cu care trebuie să ne confruntăm. Avem o situație în care unii cetățeni pur și simplu nu sunt acoperiți de legislația care se referă la situațiile în care se află în viața lor de zi cu zi. Și, bineînțeles, aceasta este în contradicție cu principiile însele ale Uniunii Europene și este o situație pe care trebuie să o rezolvăm. Acesta este motivul uh, pentru care această directivă este atât de importantă și pentru care Parlamentul insistă atât de mult pe această temă. În calitate de reprezentanți ai uh, cetățenilor din Uniunea Europeană, este sarcina noastră și responsabilitatea noastră principală să rezolvăm uh, această problemă și această lacună din legislația europeană. Al doilea aspect este absolut esențial. Este vorba de o contradicție, să-i spun așa. Unele state membre au ceea ce ne dorim să avem și la nivel european și exact asta nu putem înțelege. Dacă ne aflăm într-o comunitate în care ne dorim ca cetățenii să aibă aceleași drepturi și obligații, bineînțeles, dar drepturi în primul rând, nu putem să acceptăm ca unele state membre să acopere anumite drepturi pe când alte state membre nu fac exact același lucru pentru că aceasta este o discriminare la adresa dreptului statelor mem- uh, cetățenilor de a se deplasa între două state membre și aceasta este în contradicție cu principiile Uniunii Europene. De aceea am uh, făcut un apel uh, la toți actorii implicați, la toate instituțiile să-și asume responsabilitatea și să um, deblocheze această situație începând de acum. Așa cum s-a spus uh, de către domnul președinte, în 2009 Parlamentul a adoptat o poziție în acest dosar. Parlamentul a a avut un uh, raport uh, foarte puternic și a avut uh, demersuri foarte puternice pentru a pune acest dosar pe drumul cel bun. Au existat disensiuni între grupurile de lucru, însă până la urmă am ajuns la un aviz foarte bun sub coordonarea colegei Catalin Boitenburg. Și acum aș dori să comentez asupra altor aspecte care sunt importante în această discuție. În primul rând, vorbim despre un pachet despre un uh, pachet pe care nu putem să-l împărțim pe drepturi. Este un pachet care trebuie să acopere totul. Pentru că sunt lucruri care nu sunt acoperite. Nu putem să discutăm uh, despre unele lucruri care sunt mai necesare decât altele. Totul este necesar, pachetul este necesar, iar împărțirea sa nu este mm, uh, o opțiune. În al doilea rând, înțelegem că unele dintre argumentele prezentate în uh, trecutul recent, care au dus și la situația de criză, sunt uh, de suprafață, sunt niște lucruri uh, superficiale care ascund problema reală și anume lipsa voinței de a merge mai departe cu această legislație și pur și simplu vrem să punem lucrurile pe masă, să spunem lucrurilor pe nume. Și de aceea, în calitate de raportor, am sugerat să organizăm această audiere, pentru că am uh, urmărit ultimele președinții și am uh, constatat o problemă dramatică. Am început uh, la începutul mandatului cu președinția spaniolă care, după părerea mea, a avut un rol uh, pozitiv în pofida tuturor dificultăților cu care s-au confruntat. Ei au uh, pus uh, pe masă această problemă și au încercat să rezolve problemele concrete. După aceea am avut președinția belgiană și uh, maghiară, iar situația s-a slăbit. Eu aveam așteptări mari din partea președinției uh, daneze. Uh, și de aceea am vrut uh, să organizăm această audiere sub președinție daneză. Știam că președinția daneză are un angajament personal și credibil față de aceste chestiuni. Și după părerea mea, acest lucru este esențial pentru a putea uh, organiza această dezbatere. Prin această audiere ne propunem să ajutăm uh, președinția daneză să mențină acest subiect în centrul atenției. Să nu uh, pună dosarul într-un sertar. Vrem să avem această discuție deschisă pentru a debloca situația. Pentru că există o necesitate crucială din partea societății europene. Există două fronturi pe care putem uh, lucra. În primul rând, uh, cel uh, legat de comisie și cel legat de Consiliu. Și în încheiere aș vrea să adresez două întrebări fiecăreia dintre instituții. Și bineînțeles, la sfârșitul dezbaterii vom putea avea și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Aș vrea să adresez o întrebare comisiei. Apreciez ceea ce au făcut până acum. Cred că este absolut uh, esențial să continue pe această cale. Și întrebarea mea este următoarea. Ce faceți la nivelul comisiei pentru a facilita adoptarea sau deblocarea acestei situații de la Consiliu? Ce putem face noi la nivelul Parlamentului pentru a vă ajuta cu această procedură? și care sunt așteptările pe care le aveți pentru a merge mai departe cu acest dosar. Și acum mă adresez Consiliului. În primul rând, apreciez foarte mult prezența Consiliului la această audiere. Știu că este foarte greu uh, pentru președinție să, recuno- să organizeze diferitele întâlniri și de aceea uh, apreciez prezența lor aici. Știu însă că sunt unele state membre care blochează acest dosar, iar uh, îngrijorarea mea ca reprezentant al cetățenilor din Uniunea Europeană este legată de lipsa de transparență în tot acest proces, într-un dosar atât de important în uh, aceste măsuri atât de importante pe care le cer cetățenii, aș vrea să văd onestitate din partea tuturor părților implicate. Să ne spună, nu vrem acest dosar din motivul cutare și cutare. Toată lumea trebuie să știe de ce unele state membre pur și simplu se opun unei legislații de bază. Asta aș vrea să, să știu. Asta aș vrea să facă toată lumea. Să le spună cetățenilor de ce se opun pur și simplu ca ei să beneficieze de drepturile de care se bucură cetățeni din alte state membre. Sau chiar mai rău. De ce îi împiedică pe unii cetățeni din statele membre să aibă aceleași drepturi pe care le au atunci când călătoresc în Uniunea Europeană? Această contradicție, aceste contradicții trebuie să fie discutate și trebuie să fie abordate în mod deschis. Aceasta este solicitarea mea și față de Consiliu, și anume să ne ajute în acest sens. Și mă adresez chiar președinției, pentru că știu că au uh, voința de a mm, debloca acest uh, dosar. Iar noi, din partea Parlamentului, ce putem face pentru a ajuta? Aceasta a fost introducerea la dezbatere, dar bineînțeles, uh, la final vom avea sesiunea de întrebări și răspunsuri, încă la care vom discuta la un nivel mai tehnic. Mulțumesc! Mulțumim, domnule raportor! domnule Romeva, pentru introducerea pe care ați făcut-o. Să trecem imediat mai departe în această parte introductivă și să ascultăm punctul de vedere al instituțiilor. În primul rând, îl vom asculta pe domnul Aurel Ciobanu Dordea, care este director pentru egalitate în Direcția Generală Justiție în următoarele 10 minute aveți cuvântul, domnule Dordea. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor, pentru că ați organizat această dezbatere și mulțumesc și Comisiei Libe pentru că a încercat să aducă în atenția publică situația și contextul actual al propunerii legislative pentru această directivă. Este util să avem această discuție pentru a încerca, în primul rând, să ascultăm nu doar instituțiile care sunt implicate în, această, în acest proces legislativ, dar și actorii interesați, reprezentanții cetățenilor, pentru a vedea care sunt obiectivele mai profunde ale acestei propuneri legislative și pentru a asculta motivele reale pentru care această propunere legislativă trebuie să avanseze în Consiliu și trebuie să fie adoptată. Pentru început, dați-mi voie să mă întorc un pic în 2008 și să vă spun motivele pentru care Comisia a făcut această propunere legislativă, ținând cont de faptul că trebuia umplut un gol legislativ, un vid legislativ, de îndată ce a apărut noua legislație care protejează împotriva discriminării, indiferent de uh, rasă, origine etnică sau orientare sexuală, care acoperă accesul la servicii. De ce am avut această protecție împotriva discriminării uh, pe baza dezabilității, vârstei, um, uh, orientării religioase și așa mai departe, toate acestea erau um, indicate, incluse doar în partea de ocupare a forței de muncă. Și atunci am constatat că toate aceste aspecte sunt legate de ceea ce s-a subliniat deja aici de către domnul raportor. Toate aceste lucruri erau legate de protecția juridică împotriva discriminării, care trebuie să fie oferită cetățenilor din Uniunea Europeană și tuturor celor care locuiesc în Uniunea Europeană, într-un stat membru. Acesta este un punct foarte important și aș vorbi despre o comunitate de țeluri, de o comuniune de țeluri între Parlamentul European și uh, Comisie atunci când am vorbit despre această propunere legislativă. Ținând cont de necesitatea de a oferi protecție juridică împotriva discriminării în domenii în care Comisia uh, și organismele pentru egalitate din statele membre și uh, Parlamentul European ca instituții au primit plângeri. Spre exemplu, discriminările împotriva musulmanilor uh, la hotel, uh, hărțuirea uh, studenților homosexuali și excluderea vârstnicilor de la uh, um, asigurarea pentru călătorie. Deci, ne ocupăm de cetățeni aici și ne interesează să extindem și drepturile oamenilor cu dizabilități și să introducem datoria de a oferi, a oferi accesibilitate. Toate acestea nu sunt puncte noi, sunt obligații pe care statele membre le-au acceptat atunci când au ratificat Convenția ONU pentru protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități. Un al treilea obiectiv important se leagă de interesele și drepturile și protecția juridică care trebuie să fie oferite indivizilor pentru a beneficia de experiența statelor membre în acest domeniu. Unele state membre au mers dincolo de directivele actuale și oferă protecție împotriva discriminării pe bază de religie, um, orientare sexuală și așa mai departe, dincolo de uh, sectorul ocupării forței de muncă. Avem foarte multe exemple aici care provin din statele membre care uh, susțin această propunere legislativă și din statele membre care sunt împotriva acestei propuneri. Din Regatul Unit, din Belgia, din Suedia, dar și din Germania. Suntem în continuare convinși că avem nevoie de această directivă pentru a avea o mai bună protecție împotriva discriminării în Uniunea Europeană. Discriminarea pe bază de religie, orientare sexuală, dezabilitate sau vârstă nu este acceptabilă pur și simplu în, în societățile europene și în Uniunea Europeană la începutul secolului 21 și tocmai de aceea aceste drepturi ar trebui să se extindă dincolo de sectorul uh, de angajare. Am avut uh, experiențe bune cu directiva privind egalitatea de rasă și, de asemenea, uh, egalitatea de șanse la angajare și am încercat să plecăm de la aceste experiențe de succes, de la aceste precedente bune, și nu înțelegem de ce tocmai acest dosar, această propunere legislativă ar trebui să meargă pe o altă cale decât uh, exemplele pozitive pe care le-am menționat. Unde ne aflăm în acest moment? Dacă acest lucru nu a reieșit clar din intervenția domnului Romeva. Știm cu toții că blocarea actuală a acestei propuneri legislative se datorează opoziției politice din partea uh, unui număr restrâns de state membre. Există sprijin la nivel general și majoritatea statelor membre din Consiliu susțin această propunere legislativă, dar temeiul juridic, prevederile tratatului spun că este nevoie de unanimitate în Consiliu uh, pentru a adopta această propunere. Din păcate, până acum nu a fost posibil să antrenăm această minoritate care se împotrivește într-un dialog politic real, astfel încât Comisia a încercat să dezvolte în ultimii ani cu diversele președinții o altă cale o altă abordare și să rezolve o parte din uh, subiectele, argumentele politice importante care au fost ridicate legat de această propunere legislativă și de asemenea să discutăm cu statele membre în Consiliu printr-un dialog care să rezolve și problemele tehnice ridicate de unele prevederi ale acestei propuneri cu scopul de a risipi orice fel de neînțelegere legată de conținut, de consecințele juridice și de impactul socioeconomic pe care prevederile acestei propuneri legislative le-ar putea ridica, pentru a pregăti fundamentul pentru momentul care noi sperăm să vină foarte curând, când Consiliul va putea să da dovadă de voința politică a tuturor membrilor săi să fim pregătiți atunci, în acel moment, cu, pentru a adopta această propunere legislativă. Am lucrat foarte bine cu mai multe președinții până acum. Cu președinția franceză și cea suedeză am încercat să rezolvăm o parte din uh, întrebările fundamentale legate de directivă precum sfera de aplicare și limitele competențelor UE în domenii cum ar fi protecția socială și educația. Cu președințiile spaniolă și ungară, ne-am concentrat asupra problemelor legate de dizabilitate, accesibilitate și um, cazare uh, rezonabilă, știind că unele state membre care s-au opus acestei propuneri legislative au invocat uh, implicațiile economice foarte importante ale prevederilor care se ocupă de aceste subiecte în uh, propunerea de directivă. Cu președinția belgiană am lucrat la serviciile financiare și la cazare, care sunt uh, aspecte tehnice foarte complicate și cu președinția poloneză am înregistrat progrese în clarificarea prevederilor legate de discriminarea pe bază de vârstă, în special limitele de vârstă în anumite domenii, aplicarea directivei la minori și utilizarea vârstei ca factor de risc pentru uh, asigurări. Ca urmare a sentinței care a fost adoptată în martie 2011 de Curtea Europeană de Justiție și care este foarte cunoscută acum în uh, cazul Testașa. Cu președinția daneză anchetăm în continuare acest subiect al vârstei, care este foarte problematic, în special în ceea ce privește protecția socială. Ne-a bucurat să vedem că toate aceste președinții au înțeles necesitatea de a merge pe această cale pentru ca acest dosar să rămână în continuare uh, în viață și să aibă o însemnătate să încercăm să uh, risipim toate neînțelegerile și miturile și să clarificăm prevederile și implicațiile acestora pentru momentul în care Consiliul va da dovadă de unanimitate. Va avea voința politică să aibă o unanimitate pentru adoptarea acestei propuneri legislative. Împărtășim și abordarea Parlamentului European, care a fost exprimată de domnul raportor, legată de necesitatea de a păstra integritatea acestei propuneri legislative. Pentru că tentația este foarte mare de să se reducă sfera de aplicare a acestei propuneri pentru a rezolva toate neînțelegerile și pentru a găsi cel mai mic numitor comun. Ar trebui totuși să respingem această tentație. Până acum am reușit să ne păstrăm obiectivele uh, inițiale și să avem un instrument uh, ambițios și eficient care să protejeze drepturile și interesele cetățenilor din Uniunea Europeană. Și aceasta este o linie roșie pentru Comisie, pentru că Comisia rămâne angajată pentru avansarea acestui dosar și pentru păstrarea integrității acestuia. În mod clar, suntem pe o cale tehnică cu Consiliul, care poate să fie minimalizată de unii, care să spună, vorbim doar de aspecte tehnice și uh, nu vedem subiectele politice mai mari. Dar noi credem că aceste avans, uh, aceste uh, progrese la nivel tehnologic sunt foarte importante. Există în continuare probleme care rămân și pentru care este nevoie de voință politică dar avem nevoie și de aceste clarificări tehnice. Este de asemenea adevărat și trebuie să recunosc acest lucru că progresul făcut la nivel tehnic nu va convinge acele puține state membre care au uh, dat dovadă de o poziție fundamentală față de acest uh, directivă din motive politice. Și atunci ce putem face în acest context? Având în vedere faptul că este nevoie de unanimitate în Consiliu, uh, Trebuie să avem o abordare pragmatică și înțeleaptă. Credem că ar trebui să continuăm să ne concentrăm pe înregistrarea de progrese la nivel tehnic atâta vreme cât nu ne putem aștepta la un compromis politic dar trebuie să încercăm să construim o coaliție la nivel politic pentru această propunere legislativă. Și tocmai de aceea dezbaterile precum aceasta de astăzi sunt foarte importante. Și aceste dezbateri vor fi importante și în viitorul apropiat. Presiunea din partea eurodeputaților asupra guvernelor proprii legate de uh, înaintarea acestui dosar legislativ este foarte importantă. Presiunea din partea actorilor interesați nu doar asupra Consiliului ca instituție, ci și asupra statelor membre individuale. Presiune și dialog între autoritățile îngrijorate din statele membre cu statele membre respective pe baza acestui dosar sunt de asemenea foarte importante. Ar trebui să știm că timpul trece, este o banalitate, dar timpul trece și acest lucru are implicații negative uneori. Dar, alteori, acest lucru aduce schimbări de guvern și schimbări de poziție ale, una, uh, ale unor state membre. Parlamentul European și poziția actorilor implicați sunt importante pentru păstrarea presiunii. Comisia va avea și ea un rol în continuarea acestei presiuni și va lucra pe marginea acestui dosar pentru ca acesta să fie gata de adoptare de îndată ce apare oportunitatea la nivel politic. Pentru că în acel moment s-ar putea să fie nevoie să acționăm foarte rapid pentru a profita de ocazie. În încheiere, domnule președinte, vreau să vă spun că Comisia va continua să sprijine orice președinție care va urma pentru identificarea problemelor re relevante pe marginea cărora putem lucra. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Dordea. Acum îi dau cuvântul doamnei Anne Mette Keer care reprezintă președinția daneză dacă se poate, pentru următoarele 10 minute, astfel încât să avem o primă rundă de întrebări și răspunsuri. Aveți cuvântul. Uh, well, thank you very much and, uh... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc președintelui Comisiei, domnului Lopez Aguilar și raportorului privind această directivă antidiscriminare, domnul Romeva Rueda, pentru invitația de a participa astăzi la această audiere în Comisia Libe. Uh, mă bucur că apreciați aceste propuneri ca fiind foarte importante și mulțumesc și reprezentantului Comisiei pentru această intervenție introductivă. Nu sunt sigură că voi uh, avea și să vă spun timp de 10 minute, dar în orice caz vă stau la dispoziție pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri. Cunoaștem aceste propuneri încă din anul 2008, când au fost făcute de către Comisie. Câteva din lucrurile care aș fi vrut să le spun și eu au fost spuse deja de către raportor și de către reprezentantul Comisiei. Cred că un mare parte al delegațiilor au salutat aceste propuneri de la bun început. Și în țara mea, în Danemarca, am considerat că aceste propuneri sunt foarte importante și considerăm că este important să combatem discriminarea în aceste domenii cât se poate de importante. Ca atare, delegația noastră a salutat de la bun început aceste propuneri. Începând cu 2008, majoritatea delegațiilor au afirmat importanța promovării unui tratament egal eh, ca fiind una dintre cele mai importante valori sociale din Uniunea Europeană, iar aceste propuneri trebuie să fie legate de Convenția Națiunilor Unite privind uh, dizabilitățile. După cum știți, există o serie întreagă de delegații care au anumite rezerve. Ele au fost menționate și de către raportor și de către reprezentantul comisiei, considerând că la un moment dat propunerile ar putea să încalce competențele naționale în anumite aspecte. Trebuie să ținem seama de principiile subsidiarității și proporționalității. O serie întreagă de delegații și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu lipsa unor certitudini din punct de vedere legal în ce privește aplicarea acestor propuneri. Președinția daneză dar și președinția poloneză care a încercat să acționeze împotriva discriminării um, bazată pe uh, criteriul de vârstă, um, trimis un chestionar statelor membre întrebând care este din punctul lor de vedere un factor discriminatoriu vis-a-vis -vis de vârstă. Și în momentul în care Danemarca a preluat președinția, am considerat să dăm curs acestei inițiative a președinției poloneze, să o continuăm și sperăm să putem progresa în acest domeniu, dar suntem în același timp realiști în ce privește până unde am putea să mergem în aceste propuneri. Dar eh, noi considerăm Așa cum a spus și domnul Dordea, că vârsta nu trebuie să fie un factor de discriminare dar să vedem până unde putem merge din acest punct de vedere în perioada președinției daneze. Domnul raportor, domnul Romeva a adresat două întrebări Consiliului. Una dintre ele era legată de lipsa de transparență. Iar aceste reuniuni dedicate acestor subiecte uneori se desfășoară în cerc restrâns și există o anume confidențialitate care se păstrează. Sentimentul meu este însă că noi trebuie să tratăm lucrurile foarte deschis. Avem acum și un raport de progrese la șase luni odată, inclusiv în legătură cu aceste reuniuni și uh, toate părțile interesate primesc informații legate de um, progresele care sunt făcute în grupurile de experți. Și noi credem că președinția daneză va continua um, această transparență legată de activitatea desfășurată. Cum poate Parlamentul European să ne ajute să deblocăm aceste propuneri? Este o foarte bună întrebare, dar răspunsul este destul de complicat. Pentru că, sigur, pe de o parte, trebuie să fiți foarte insistenți în dorința de a promova aceste propuneri, să vedem cum putem găsi soluții care să fie viabile. Deci acestea ar fi observațiile mele introductive. Mulțumesc încă o dată pentru faptul că m-ați invitat la această reuniune. Președintele, mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru această intervenție concisă și avem acum o rundă de întrebări și răspunsuri. Deja uh, avem câteva înscrieri la cuvânt. Domnul Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, cred că este evident că în ultima vreme asistăm la un reviniment al comportamentelor rasiste, xenofobe și discriminatorii în întreaga Uniune Europeană. Uh, în primul rând, uh, sub uh, impactul mișcărilor politice de extremă dreaptă, cred eu, și nu numai eu. Și cel mai recent exemplu este acela care s-a întâmplat în Olanda cu site-ul lansat de Partidul Libertății, care instigă în mod direct la ură rasială față de cetățenii din Europa Centrală și de Est. Dar nu numai acesta este exemplu, asistăm uh, permanent la intervale regulate, la cazuri de discriminare, xenofobie. Uh, toate cazurile, cred eu, că în comun au un aspect și anume Uh, faptul că reacția autorităților naționale nu este cea care ar trebui să fie, ci este una foarte slabă. Și iar pot să dau exemplu guvernul Olandei care nu a schițat nici măcar un gest <coughs> de a condamna acest uh, site uh, foarte jignitor, ținând cont că acest partid este partener la guvernare. În, în acest context, întrebarea mea către invitați ar fi următoarea. Credeți că impactul viitoare, viitoarei directive uh, față de modul în care autoritățile naționale vor fi obligate să gestioneze uh, încălcările drepturilor fundamentale va fi unul uh, pozitiv? Va reali, va, se va reuși până această directivă să spunem așa între ghilimele, să obligăm guvernele naționale să reacționeze așa cum trebuie? Și a doua întrebare este o întrebare pentru domnul Ciobanu Dordea. Dacă are deja o informare, o cunoștință față de uh, <clears throat> uh, stadiul uh, evaluărilor uh, strategiilor naționale de integrare a romilor, că știm cu toții aceste Uh, aceste strategii naționale privind uh, etnia romă trebuiau deja întocmite de guverne naționale și când crede că Comisia va putea să ne ofere un uh, raport complet asupra acestor răspunsuri oferite de statele naționale legat de problema romilor. Mulțumesc. Thank you, Mr. Anshu. I see. Mulțumesc, domnule Encel. domnul Fleis. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare. Ați vorbit despre transparență și spuneați că Există state membre care ezită să aplice această directivă, dar nu este foarte clar pentru noi despre ce state membre vorbiți. Președinția daneză ne spune că există o anumită transparență în cazul acesta. Cunoașteți statele membre care uh, nu doresc să aplice directiva. Poate că ne informați care sunt statele membre care uh, se opun implementării directivei, cu ce argumente o fac. Pentru că uh, fac anumite griji Eh, mi-e teamă să nu purtăm o discuție unilaterală, să se spună că există această directivă, ne dorim introducerea ei în toate statele membre, dar, pe de altă parte, nu cunoaștem argumentele părții adverse și am dori să le auzim, să ne fie prezentate, să ni se spună unde mai există discriminare, ce posibilități au statele membre pentru a avea o politică proprie față de politica uh, de imigrație, de pildă. Abia atunci poți să ai o discuție în cunoștință de cauză. Avem uh, cunoștință și despre acest site al Partidului Libertății din uh, Olanda. Am avut o, o discuție specială la uh, Strasburg în legătură cu acest site. Eu cred că trebuie să discutăm în cunoștință de cauză. Și cred că și în cadrul acestei audieri lucrurile ar fi ar trebui să fie spuse cât se poate de deschis, care sunt problemele legate de uh, legislația în clipa de față în vigoare despre dreptul la uh, liberă exprimare a opiniei sau uh, limitări ale libertății de expresie. Pentru că, dacă spunem doar există discriminare, lucrurile nu sunt limpezi. Mulțumesc, spune președintele. Există alte întrebări. Constat că uh, raportorul uh, nostru dorește să intervină în legătură cu această primă rundă. Da, întrebarea mea uh, este următoarea. Aproape toate preocupările tehnice, inclusiv din punct de vedere juridic pe care statele membre le-au întâmpinat, au fost rezolvate. Deci există o voință clară um, de a um, elimina treptat orice posibil conflict uh, de legi. Dacă aceste lucruri au fost rezolvate din punct de vedere tehnic, atunci care sunt argumentele pe care încă anumite state membre le folosesc pentru a nu aplica aceste propuneri. Președintele, dacă analiștii noștri doresc să comenteze în legătură cu uh, subiectele care au fost menționate și întrebările care au fost adresate Consiliului, doriți să interveniți? Da. Da, doamna Heselager, în legătură cu aceste propuneri, dacă ele vor avea anumite implicații asupra reacției uh, guvernelor? Da, eu cred că propunerile sunt foarte bune și importante și majoritatea statelor le găsesc salutare, dar sunt propuneri care merg foarte departe și care creează anumite implicații legate de legislația națională. Deci, eu cred că uh, implementarea propunerilor vor avea un impact important. Domnul Cleis a avut o întrebare legată de transparență. Eu cred că putem spune că am fost transparenți, chiar dacă nu 100% transparenți. Dar nu este un secret, există state membre care sunt împotriva acestor propuneri pentru că mizează mai mult pe aspectele de subsidiaritate și proporționalitate ale acestei directive și uh, pe posibile conflicte legislative. În ce privește uh, ceea ce a spus domnul Romeva tocmai, nu sunt uh, sigură că toate problemele tehnice au fost eliminate. Dar este un punct de vedere personal. Eu urmăresc uh, evoluția acestei propuneri încă din 2008 și cred că uh, au fost rezolvate anumite implicații tehnice, dar nu toate. Deci nu există doar rațiuni politice pentru care aceste propuneri încă nu sunt implementate. Încă nu am ajuns la acel punct. Așa cum ați spus de la bun început, când îmi amintesc foarte bine acest lucru, când uh, Suedia și Spania după ce au avut președinția, uh, propunerile uh, sunau ușor diferit. Treptat, uh, poate că cerințele au fost uh, ușor reduse. Sentimentul meu este că atunci când vorbim despre aceste propuneri, statele membre au anumite dificultăți în legătură cu uh, progresele care trebuie făcute până unde, să se meargă cât de profund, să se schimbe lucrurile și pot să fie schimbate. Eu cred, cu sinceritate vă spun că încă mai sunt multe de făcut înainte de uh, a ne dedica 100% implicațiilor politice legate de acceptarea sau nu a acestor propuneri. Nu știu dacă am reușit să clarific în vreun fel lucrurile. Mulțumesc din partea Comisiei. Foarte pe scurt, aș dori să spun că sunt de acord cu președinția Consiliului care a spus că această propunere legislativă, dacă va fi adoptată, va avea implicații concrete pentru viața cetățenilor. Și bineînțeles că va aduce beneficii concrete și o protecție juridică mai bună. În ceea ce privește întrebările domnului Enciu, foarte pe scurt, aș dori să menționez că unele dintre chestiunile pe care le-a menționat se încadrează în această legislație, însă altele se încadrează în uh, decizia cadru care a fost adoptată în 2007 care are ca scop combaterea rasismului și xenofobiei. Este un instrument dinaintea tratatului de la Lisabona, însă este în conformitate cu dispozițiile acestui tratat. În cinci ani de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, deciziile cadru, care nu au fost lisabonizate, așa cum uh, spunem noi la comisie, vor deveni automat similare directivelor de după Lisabona, iar Comisia va putea să demareze proceduri de infracțiune pe baza acestora. Oricum, cred că i-au fost, au fost răspunse întrebările domnului Clais și ale colegilor săi. Sigur că există state membre care se opun, iar motivele invocate de aceștia sunt legate de uh, subsidiaritate și proporționalitate. De aceea, argumentul politic va trebui să primeze, iar dialogul politic va trebui să se bazeze pe aceste chestiuni. Sunt de acord încă o dată cu președinția Consiliului că unele aspecte tehnice trebuie să fie clarificate și, bineînțeles, aceasta subliniază importanța drumului pe care ne-am angajat, iar Comisia va continua să lucreze la ambele elemente atunci când va veni momentul potrivit. Mulțumesc! Dacă nu mai aveți și alte comentarii, atunci uh, cred că suntem uh, gata să trecem mai departe la prima rundă de uh, vorbitori sesiunea 1 a acestei audieri privind antidiscriminarea, domeniul de aplicare, limitările legislației actuale, Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale, directivele europene și uh, jurisprudența Curții Europene de Justiție. Așadar, discutăm despre stadiul uh, legislației europene pentru a evalua domeniul de aplicare actual și limitările în ceea ce privește legislația privind egalitatea și nediscriminarea menționate la articolul 19 din Tratatul de Funcționare. Avem trei vorbitori domnul Olivier de Schutter de la Universitatea din Louvain nu va ajunge și de aceea vom avea doar trei vorbitori. Ne-a spus că nu poate fi alături de noi, așa că invit acum pe cei trei vorbitori care au rămas. Domnul Ioanus Dimitri Capulos, Îmi cer scuze că nu am pronunțat numele corect domnule Ioanus, Dimitra Copulos, de la Agenția pentru Drepturi Fundamentale, șef de departament pentru egalitate și drepturile cetățenilor. Doamna Isabel Chopin, care reprezintă rețeaua europeană a experților juridici în domeniul nediscriminării și domnul Pierre Bosson, care este director al platformei sociale. Așadar, trei vorbitori care sunt uh, alături de noi și care vom, cu care vom discuta aproape două ore până la 10.40. Iar de la 10.40 la 11.10 și vom avea o a doua sesiune de întrebări și răspunsuri. Începem așadar cu domnul Ioannis Dimitracopoulos de la Agenția pentru Drepturi Fundamentale, care are cuvântul timp de 10 minute. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc pentru că ați invitat Agenția pentru Drepturi Fundamentale să contribuie la dezbaterile legate de îmbunătățirea instrumentelor juridice ale Uniunii Europene care promovează tratamentul legal și care asigură protecție împotriva discriminării în conformitate cu dreptul fundamental la nediscriminare consacrat prin articolul 19 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene și din articolul 21 din Cartă. Directiva nu asigură același nivel de protecție pentru toate motivele de discriminare. Sigur că persoanele se bucură de a, protecție pe motive de a, apartenență etnică, a, însă discrimi, antidiscriminarea pe alte motive este, nu este luată în considerare directiva orizontală propusă de Comisia Europeană ar extinde protecția cuprinzătoare împotriva discriminării la toate motivele, similar directivei privind egalitatea, pentru a promova în totalitate și pentru a proteja drepturile fundamentale din uh, cartă. Agenția noastră a colectat dovezi privind necesitatea unei protecții mai cuprinzătoare Eh, împotriva discriminării din toate motivele. Vă voi prezenta câteva dintre aceste dovezi eh, privind orientarea sexuală, dizabilitate și vârstă ca motive de discriminare. În 2009, agenția a răspuns solicitărilor Parlamentului European și a prezentat un raport cu privire la situația discriminării pe motive de orientare sexuală și eh, identitate de gen. Rezultatele au arătat că multe persoane din această comunitate a homosexualilor se confruntă cu discriminare, cu intimidare și cu hărțuire, nu nu doar la locul de muncă, ci și în alte medii sociale, inclusiv uh, uh, azile de bătrâni, uh, școli uh, sau în instituțiile medicale, atunci când vor să beneficieze tratament pentru ei sau partenerii săi. 16% din această comunitate s-a gândit la sinucidere și 11% a avut tentative de sinucidere, de două ori mai mult decât media populației generale a un uh, studiu în rândul lesbienilor uh, din Regatul Unit în 2008 arată că aproape jumătate din uh, respondenți își ascund orientarea sexuală de uh, angajatori și de, de personalul medical. 19% din profesorii de la uh, nivel gimnazial au spus că colegii sau că elevii sunt hărțuiți, intimidați doar pentru că sunt percepuți a fi homosexuali foarte mulți profesori au spus că majoritatea incidentelor nu sunt reportate, raportate niciodată oficial și nici măcar uh, tratate. În Finlanda, într-un studiu din 2011 uh, pe minoritățile uh, sexuale, a arătat că 36% din respondenți au fost ținta intimidării din cauza orientării sexuale la un moment dat în viața lor școlară. Și în aceste situații, invizibilitatea devine o strategie de supraviețuire, pentru că altfel lucrători sunt expuși riscului de discriminare. Aceasta contribuie la numărul foarte mic de plângeri de discriminare pe motive de orientare sexuală, identitate de gen sau exprimare de gen în Uniunea Europeană, comparativ cu plângerile de discriminare din alte motive, precum uh, origine um, etnică sau religioasă. Uh, multe state membre au recunoscut necesitatea unei protecții mai mari și și-au îmbunătățit deja legislația privind egalitatea. 18 state au extins legislația pentru a acoperi orientarea sexuală, iar în 20 de state membre, organismele de egalitate se ocupă și de orientarea sexuală. Dezabilitatea reprezintă un alt motiv de discriminare la adresa a milioane uh, de cetățeni europeni. Există o rețea a experților, ANED și agenția noastră, care au colectat uh, dovezi foarte importante care arată că este necesară o mai bună protecție juridică împotriva discriminării pe motive de dizabilitate. Raportul din 2011 al ANED privind educația inclusivă pentru tineri cu dizabilități din Europa a constatat că elevii cu dizabilități au rată de succes mai mici în uh, educația liceală comparativ cu colegii lor fără dizabilități. În Regatul Unit, doar 15% din, din elevii cu dizabilități uh, uh, participă la la diverse activități de integrare comparativ cu 80% din uh, ceilalți colegi. Uh, Apoi uh, există un număr mai mare de copii cu dizabilități care au tendința de abandon școlar. Și bineînțeles, aceasta nu le permite să dobândească cunoștințele necesare pentru a avea acces la învățământul superior, pentru că succesul lor depinde de succesul la teste. Uh, Avocatul poporului din Bulgaria, în raportul din 2010, uh, a evidențiat lipsa de accesibilitate în spitale, în departamentele de asistență socială, în casele pentru persoane cu dizabilități și în transportul public. În 2010, Curtea Supremă din Bulgaria a susținut o decizie a Comisiei pentru protecția împotriva discriminării, Uh, cum că Ministerul Educației discriminase pe motive de dizabilitate pentru că nu a asigurat un acces uh, egal la educație pentru copiii cu nevoi speciale. Iar recent, uh, Consiliul Național din România pentru combaterea discriminării a demarat proceduri judiciare împotriva unor club, unui club de noapte care a um, refuzat accesul unei persoane în scaun cu rotile. Uh, în 2011, uh, mai multe state membre au introdus modificări legislative și uh, noi politici de inițiativă, noi inițiative de politică pentru a trata antidiscriminarea. Majoritatea acestora se datorează implementării directivei privind egalitatea, dar și uh, ca o pregătire a ratificării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. De exemplu, Spania a adoptat o legislație nouă în august 2011 pentru a-și alinia legislația națională cu uh, această nouă convinție. De exemplu, este vorba de regulamentul transportului, societatea informațională și protecția civilă. Slovenia a adoptat la sfârșitul lui 2010 o legislație care prevede interdicția discriminării pe motive de dizabilitate de către organismele publice în momentul exercitării funcțiilor acestora. Această legislație interzice discriminarea în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii disponibile publicului și stabilește obligația pentru furnizarea de uh, Um, cazare rezonabilă și îndepărtarea barierelor fizice și de comunicare care împiedică accesul la bunuri și servicii. Ministerul uh, suedez al integrării și egalității de gen a elaborat un memorandum care a propus o modificare a legislației antidiscriminare până în iulie 2012, care extinde interdicția discriminării împotriva persoanelor cu dizabilități care rezultă dintr-o accesibilitate inadecvată la toate domeniile în afara locului de, de muncă. De exemplu, acces la servicii uh, sociale, acces la îngrijiri medicale și așa mai departe. Vârsta este un alt motiv important de discriminare care adesea se intersectează cu alte motive precum dizabilități, uh, rasă, origine etnică, gen, orientare sexuală, crescând astfel vulnerabilitatea la discriminare în uh, raportul european din 2011 privind uh, prevenirea relelor tratamente, uh, se spune că există o astfel de situație în multe state membre. Există cel puțin 4 milioane de oameni din Europa care se confruntă cu rele tratamente împotriva vârstnicilor s-a constatat că vârsta înaintată este una dintre cele mai importante cazuri de discriminare din Europa. 64% din respondenții din Regatul Unit și în medie 44% din Uniunea Europeană au considerat că discriminarea pe motive de vârstă înaintată este o problemă importantă. În încheiere, dați-mi voie să adaug o formă importantă, dar adesea neglijată de discriminare, și anume discriminarea multiplă. În pofida recunoașterii uh, impactului social și amplitudinii discriminării, legislația nu a reacționat corespunzător. Puținele cazuri uh, care se referă la discriminare pe mai, puțin de un, pe mai mult de un motiv uh, sunt foarte limitate și, bineînțeles, există limite în ceea ce privește abordarea discriminării multiple prin aplicarea unei abordări comparative în anumite jurisdicții. Studiile recente ale agenției au furnizat dovezi suplimentare privind vulnerabilitatea uh, femeilor din minoritățile etnice, uh, romi, de exemplu, sau uh, din uh, categoriile de imigranți. De aceea este important ca în discuțiile dumneavoastră să aveți în vedere necesitatea unei protecții judice adecvate împotriva discriminării multiple. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc că uh, v-ați încadrat perfect în timp. Uh, Trecem acum la doamna Isabel Chopin pentru următoarele 10 minute și dumnea ei va prezenta rețeaua europeană a experților juridici pentru antidiscriminare. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chair. Actually, I've been asked to make... Mulțumesc, domnule președinte. A trebuit să fac uh, o prezentare legată de situația actuală și aș începe cu o notă de optimism. Și o să vă reamintesc anumite aspecte din uh, trecut. La începutul anilor 90 a existat o inițiativă care viza adoptarea legislației europene pentru antidiscriminare și includerea unei clauze în uh, tratat. Uh, Uh, această inițiativă a fost o inițiativă cetățenească sprijinită puternic de Parlamentul European și de Comisie. Și menționez acest lucru pentru că aici regăsim eurodeputați, Comisie și societatea civilă. Și împreună noi putem afecta uh, această, adoptarea acestei directive. La începutul anilor 90, nimeni nu ar fi crezut că o asemenea legislație va uh, fi pusă în practică. Așa cum a spus și domnul Ciovanu Dorda, presiunea nu trebuie să vină doar asupra uh, Consiliului, ci și a guvernelor uh, individuale din partea uh, organizațiilor civile și din partea uh, eurodeputaților care pot să lucreze cu guvernele naționale. Nota de pesimist, pe de altă parte, uh, este că în 2000 exista momentul politic uh, adecvat. Acum nu mai există, dar putem să-l creăm. După cum știți, în 2000 s-au adoptat uh, directivele privind discriminarea și în 2002 Comisia a ales să creeze o rețea de experți independenți în domeniul nediscriminării și primul scop a fost uh, monitorizarea transpoziției acestei directive uh, și oferirea de informații independente pe baza căreia Comisia să poată decide dacă este necesar sau nu să declanșeze proceduri de infringing. După cum știți, acestea sunt proceduri uh, inițiate împotriva statelor membre pentru transpunerea greșită a legislației europene. Și un mare uh, număr de uh, proceduri de infringing sau de solicitări de clarificare au avut deja loc. Ceea ce am spus uh, se bazează pe analiza comparativă pe care am făcut-o la nivelul rețelei noastre. În fiecare an uh, se face o analiză comparativă care analizează uh, transpunerea celor două directive în statele membre. Cum au transpus aceste state membre directivele? Au folosit diferite metode. Uh, au ales uh, acte antidiscriminatorii care mai mult sau mai puțin reproduc directivele, uneori cuvânt cu cuvânt în definiții. Alteori, uh, actele antidiscriminare acoperă un teren mai mare decât directivele și o să revenim la asta. Apoi, o combinație între um, acte pe mai multe uh, temeiuri juridice și acte mai simple uh, Uh, adoptarea de amendamente specifice la legislație uh, în codul muncii sau în codul penal și în legile administrative, adoptarea unor, uh, unei combinații între legislația specifică și actul de ocupare, de angajare, și, în general vorbind, statele membre au transpus uh, aceste directive în uh, diverse domenii juridice și uh, în uh, Letonia, spre exemplu, acest lucru nu s-a întâmplat foarte bine și acest lucru uh, împiedică aplicarea practică a uh, legii. Uh, se pare că cea mai bună practică este aceasta de a nu avea formulări diferite în diverse uh, acte legislative. Acum uh, suntem uh, cu 10 ani după ce am adoptat această legislație și multe țări care au tradiție cum ar fi Regatul Unit și Danemarca, acum uh, încearcă să unifice toate actele legislative pe care le au. Regatul Unit în 2010 a adoptat uh, un singur act legislativ care reunește practic toate aceste uh, prevederi din diversele piese legislative. Ar trebui să analizăm care sunt uh, <clears throat> domeniile acoperite. Directiva nu definește care sunt motivele de discriminare și multe țări au ales să nu definească nici ele aceste motive. Majoritatea țărilor au încercat să nu-și restricționeze uh, legile antidiscriminare la anumite motive și au optat pentru o variantă mai uh, inclusivă. Uneori există 20 de motive pe lista națională, dar majoritatea statelor membre uh, au ales să extindă protecția dincolo de uh, domeniul ocupării forței de muncă și angajării. Deci multe state membre au adoptat deja legislație care uh, protejează uh, împotriva discriminării pe diverse motive dincolo de sfera angajării. Alte țări au ales o listă care a rămas deschisă și care poate să includă motive adăugate ulterior. Este important să analizăm aceste motive pentru că tocmai acestea sunt uh, extrem de importante. Directiva uh, privind discriminarea rasială merge mult mai departe de domeniul angajării și uh, solicită și crearea unui organism pentru egalitate. Deci, nu o să insist asupra problemelor legate de rasă. problema între uh, rasă, origine etnică și religie este foarte problematică, pentru că în realitate este unor foarte greu să faci distinția între cele trei motive. Antisemitismul, spre exemplu, în unele țări ar fi acoperită de rasă. Uh, în alte țări ar fi uh, acoperită de legislația privind antidiscriminarea religioasă. Și așa cum a spus și domnul raportor, asta înseamnă că oamenii sunt protejați diferit, se bucură de protecție diferită în funcție de țara în care locuiesc. În ceea ce privește religia și credința, nu a existat uh, nicio controversă aici până acum, dar în acest moment avem aplicarea uh, directivei privind ocupare, pentru că există niște uh, cerințe în această legislație care uh, prevăd că un angajat nu poate fi discriminat din motive de credință uh, religioasă. Pentru că există uh, organizații care, datorită uh, credințelor lor religioase, nu acceptă să aibă angajați homosexuali, spre exemplu. Apoi, plecând de la controversa privind uh, simbolurile religioase și uh, indica indicațiile legate de apartenența religioasă, țin uh, de aspectele practice de implementare a directivei. În ceea ce privește disabilitatea, Știm deja că Uniunea Europeană a ratificat Convenția ONU și majoritatea statelor membre și există o jurisprudență a uh, Curții Europene care definește disabilitatea, dar majoritatea statelor membre nu definesc în mod necesar disabilitatea și atunci când o fac vedem că um, această definiție derivă mai degrabă din legislația privind uh, securitatea socială și nu uh, din legislația privind antidiscriminarea. Există un punct specific legat de disabilitate menționat și de domnul Ciobanu, și anume uh, cerința de a avea locuințe adecvate pentru uh, oamenii cu dizabilități. Și în practică putem vedea un exemplu care uh, derivă din sectorul privat, că aceste locuințe rezonabile au fost extinse, dar nu prin lege, și la alte motive de discriminare, cum ar fi religia, spre exemplu. Spre exemplu, locuințe adecvate sau uh, uh, locuri, um, condiții care ar trebui să fie îndeplinite pe baza uh, religiei cum ar fi să nu lucrezi în anumite zile ale săptămânii sau pe perioada postului. S-a introdus pentru prima oară Uh, legislația privind discriminarea pe bază de orientare sexuală a fost o mare problemă la început pentru că foarte multe state membre uh, aveau dificultăți în definirea acestei discriminări și majoritatea s-au uh, axat pe uh, subiectele legate de angajare. O altă uh, arie problematică este acordarea de uh, prestații sociale pentru uh, cuplurile homosexuale. Vârsta este o caracteristică obiectivă, dar pune provocări foarte mari, pentru că marea majoritate a statelor membre nu au uh, legislație în ceea ce privește discriminarea pe bază de vârstă. Există foarte multe excepții care sunt incluse în legislația muncii și există o incertitudine foarte mare la nivelul statelor membre pentru a vedea care uh, tipuri de discriminare pot fi incluse în uh, legislația națională. Dar există o decizie a Curții Europene de Justiție și uh, vedem că, practic, 9 din 10 uh, decizii sunt uh, legate de discriminarea pe bază de vârstă. Tendința era, până acum, să avem o, o um, legislație care să fie una verticală și salutăm decizia Consiliului de a avea o decizie orizontală în acest moment. Apoi, mai există discriminarea asumată care ar putea sau nu să fie uh, corectă și bazată pe fapte. A existat o tendință a Comisiei de a include toate aceste lucruri în uh, directivă, dar uh, nu există un text explicit și foarte puține țări au inclus explicit acest lucru în legislația națională. Nu o să intru în detalii în ceea ce privește sfera materială și pentru că până acum am vorbit doar despre uh, discrepanțele care au rămas în continuare. Foarte multe proceduri de infringement sau solicitări de clarificări din partea Comisiei uh, se, ocupau la cazuri, uh, se ocupau de cazurile de uh, freelanceri. Există niște directive care nu sunt uh, incluse neapărat în acest uh, domeniu al antidiscriminării. Educația, spre exemplu, și discriminarea copiilor pe bază de etnie sau de uh, apartenență religioasă sau uh, pe bază de disabilități. Apoi, uh, accesul la bunuri și servicii, care, uh, include, care este inclus în uh, directiva privind egalitatea rasială. Problema este că nu s-a rezolvat în mod juridic dacă acest lucru se aplică doar la accesul la servicii publice sau și la accesul, uh, accesul la servicii private. Majoritatea țărilor au uh, inclus uh, în Discriminarea directă, 24 de state membre au inclus acest concept de discriminare directă, 20 de state membre au inclus și hărțuirea, așa cum a menționat și directiva, și uh, instrucțiunile de discriminare au fost uh, incluse de majoritatea statelor membre. În ceea ce privește excepțiile, acestea sunt foarte multe și o să mă concentrez doar pe două, acțiunile pozitive, pentru că este dificil de evaluat ce fel de acțiuni pozitive există la nivel național, dar din, partea, din informațiile pe care le avem, majoritatea statelor membre au adoptat măsuri de acțiune pozitivă. Cele două motive vizate de aceste acțiuni pozitive sunt disabilității, dizabilitățile și rasa și etnia. Și cele două domenii în care se folosesc sunt educația și angajarea. Al doilea lucru sunt prestațiile familiale prin implementarea celor două directive care au uh, fost implementate într-un moment în care din ce în ce mai multe state membre permit cuplurilor de același sex să se înregistreze ca uh, parteneriate, dar realitatea este că în multe state membre în continuare se restricționează uh, prestațiile sociale doar la uh, angajații căsătoriți. Pentru ca legea să funcționeze corect, trebuie să existe acces eficient la justiție. Este foarte bine să ai uh, legislație, dar dacă nu funcționează, victimele nu pot să o aplice așa cum trebuie. Procedurile juridice și administrative există în majoritatea statelor uh, membre. Vorbim despre proceduri civile, uh, penale și administrative. Și al doilea punct important este uh, statutul juridic al organizațiilor, pentru că acestea au fost transpuse diferit în statele membre statele membre uh, au putut uh, decide ce fel de tip de asistență poate fi oferită victimelor discriminării și de aceea există uh, termeni diferiți în statele membre și foarte adesea uh, legislația secundară de la nivel uh, național împiedică organizațiile să aibă un statut juridic pentru că solicită tot felul de condiții pe care organizațiile respective nu le pot îndeplini, cum ar fi să intre pe o listă stabilită de uh, un minister. Apoi, sarcina probei. Foarte puține state membre încă nu uh, sunt în conformitate cu uh, directiva. Apoi, victimizarea. Există în continuare probleme cu acest principiu în multe state membre uh, pentru că protecția este restricționată doar la domeniul angajării, dar victimizarea poate să existe și în afara acestui domeniu și în cele din urmă sancțiuni și remedii. Pentru că se spune că trebuie să existe sancțiuni proporționale și descurajatoare. Și, evident, există diferențe uriașe, pentru că în Regatul Unit uh, sancțiunile pot duce la compensații de mii de lire, dar uh, Uh, în alte state membre, sumele sunt uh, mai mici. Există un volum destul de mic în ceea ce privește jurisprudența de antidiscriminare în majoritatea țărilor și există bariere reale și percepute față de accesul la justiție. E foarte greu pentru victime să demareze un proces. Victimele foarte adesea consideră că nu au sprijinul necesar sau că nu vor avea succes și că nu vor obține compensație. Următorul punct este organismul de egalitate, care a fost uh, solicitat de directiva privind egalitatea rasială. Doar cinci țări au decis să restricționeze competențele um, acestor organisme de egalitate doar la două motive. Celelalte state au uh, permis acestor organizații să se concentreze pe toate motivele uh, incluse în legislația deja existentă și uneori și la motive suplimentare. Există multe sarcini pe care trebuie să le uh, îndeplinești într-un mod independent. Eficiența acestui organism este afectată în mod negativ de uh, tăierile bugetare apărute în multe țări. Și tocmai rolul acestor organizații de a monitoriza, uh, monitoriza legislația antidiscriminare și de a disemina informație, uh, nu, aceste organisme nu își pot face datoria pentru că nu au la dispoziție mijloacele necesare. În concluzie, aș spune că majoritatea statelor membre au ales să ofere protecție dincolo de sfera angajării și pe alte motive decât uh, rasă. Majoritatea Uniunii Europene a făcut acest lucru. Cu toate acestea există discrepanțe pe care nu o să le listez acum, pentru că veți avea prezentarea la dispoziție și ar trebui să împiedicăm situația în care oamenii sunt uh, uh, protejați diferit în diverse state membre. La începutul anilor 90 am considerat că este un impediment la adresa liberei circulații. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. It's been a thorough explanation. Mulțumesc foarte mult. A fost o prezentare foarte aprofundată. Iar acum este rândul domnului Pierre Bosson, director al platformei sociale, să ne prezinte expunerea sa. Mulțumesc! cum s-a spus, sunt directora socialei, este o rețea a ONG-urilor care activează în domeniul social și este cu sediul la Bruxelles. Ce vreau să spun astăzi? Există o urgență în clipa de față ca aceste drepturi să fie implementate și vrem să știm ce se întâmplă la nivelul Consiliului, că nu se poate progresa, pentru că trebuie să acționăm coerență Trebuie să existe o coerență cu realitatea de la fața locului. Oamenii au de suferit în urma unor acțiuni de discriminare uh, cotidiene. Uh, un european din șase suferă de discriminare și dacă există 200 de persoane în această sală, uh, dacă mă gândesc la unul din uh, rândurile um, acestei încăperi, uh, deci unul din șase are de suferit. De ce nu se întâmplă nimic în acest domeniu? Dacă dumneavoastră ați avut de suferit de discriminare în trecut, poate că uh, nu ați fi putut să beneficiați de uh, postul pe care îl ocupați astăzi. Sau nu puteți uh, să primiți un împrumut din partea băncii pentru că sunteți discriminat, iar dumneavoastră nu vă puteți, uh, din cauza acestei discriminări, achiziționa o casă. Sau uh, telefonul dumneavoastră uh, nu uh, funcționează uh, pentru că directorul școlii în care sunteți elev a decis că Uh, trebuie să vi se blocheze telefonul din motive de uh, discriminare sexuală sau doriți să închiriați un apartament, uh, sunteți de culoare, vi se spune uh, ne pare rău, acest apartament nu mai este uh, disponibil pentru închiriere. Deci există cele mai diverse forme de discriminare și de ani de zile așteptăm ca propunerile de înlăturarea discriminării să fie implementată. Este important să rezolvăm situația. Sigur că nu se poate crea peste noapte condiții de egalitate, dar la un moment dat oamenii trebuie să-și ridice glasul și să spună aceste lucruri sunt inacceptabile. Știm cu toții ce uh, își propun ONG-urile care acționează pe plan social. Noi credem în egalitate, credem că și cei care sunt diferiți de noi merită să beneficieze de condiții egale. Dar uh, trebuie să existe și voință politică din acest punct de vedere voința politică a cui? Despre ce voință politică vorbim? ONG-urile sociale susțin această directivă, Comisia susține directiva, Parlamentul susține directiva, sindicatele susțin directiva. Știm că cetățenii europeni susțin această directivă. Să înțelegem atunci cine se opune. Există totuși, se pare, câteva state membre care se opun. În ce privește din nou coerența, care sunt obiectivele politice ale Consiliului? În anul 2000, când s-a adoptat o directivă de antidiscriminare rasială, am avut o situație specială în Austria, dar anumite eh, priorități în ce privește eh, locurile de muncă, de asemenea, trebuiau să fie susținute. Noi ne dorim să existe eh, egalitate în ce privește cerințele pentru angajare. Deci nu trebuie să existe discriminare privind uh, accesul la locurile de muncă. Dar explicați-mi dumneavoastră, un copil care eh, suferă de o anumită dizabilitate, care nu a putut să participe <coughs> la cursurile unei școli normale, care nu se poate urca într-un autobuz datorită dizabilității sale, cum va putea acel copil să beneficieze de condiții egale pe piața muncii? Încă un mesaj. Coerența Uh, privind strategia actuală a Consiliului legată de creștere și de locuri de muncă. Să vedem uh, cum se poate aplica și uh, cu siguranță că și reprezentanții uh, ONG-urilor uh, doresc să discută dumneavoastră. Dumneavoastră doriți să scoateți uh, oamenii din starea de sărăcie, dar dacă dumneavoastră ați pune egalitatea pe primul loc în prioritățile dumneavoastră, ați reuși să vă atingeți mai lesne obiectivul. Pot să vă dau și alte exemple, pentru că și Consiliul ne roagă să dăm exemple concrete. În Franța, educația universitară. Dacă iei un copil dintr-o suburbie și îl uh, cuprinzi într-un program specific să acceadă la un nivel ridicat de educație, îi creează oare um, acest sistem educațional condiții egale pentru a uh, ajunge la un loc de muncă? Sunt aspecte pe care nu le urmărim cu coerență. Un mesaj pe care uh, l-am uh, primit astăzi și care este greu de înțeles pentru noi este legat de coerența cu legislația anterioară. Când ni se spune din partea Consiliului că este vorba de competențe, de subsidiaritate, explicați-ne, vă rog, cum uh, ați putut uh, adopta o uh, directivă în anul 2008 și uh, în baza tratatului de la Lisabona, competențele instituțiilor europene au fost uh, consolidate, cum nu este posibil ca în 2010, în 2011 să se poată adopta această directivă. Um, un subiect care este cu specific spaniol. Câteodată trebuie să analizăm și să evaluăm care sunt costurile un lipsei de investiții în educație. Exemplul pe care vi l-am dat legat de pregătirea universitară din Franța poate fi concludent cât uh, am putea câștiga dacă uh, am promova prin uh, acces la educație copiii care provin din suburbii. În legătură de asemenea cu coerența, trebuie să ne gândim la coerența proceselor democratice. De multe ori, um, la nivelul ONG-urilor uh, apar probleme. Lucrăm cu Comisia, cu Consiliul, lucrăm cu sindicatele. Avem o declarație comună pentru adoptarea acestei directive. De deci ce este atât de greu să putem discuta cu reprezentanții Consiliului, să știm care sunt problemele pe care le întâmpinați dumneavoastră pentru a putea eventual și contribui cu experiența noastră? Și, din păcate, este foarte greu să discutăm cu Consiliul. Tocmai de aceea eu cred că este nevoie de o mai mare transparență. Și o ultimă idee pe care vă propun pentru discuție. Câteodată obosim în a repeta acest lucru. Înțelegem eh, la nivelul societății civile că o directivă privind antidiscriminarea nu va aduce automat cu sine aspecte calitative, dar pentru noi ar fi esențial pentru a putea stabili baza ei niște principii, ce este acceptabil, ce este inacceptabil, care este implicarea maximă pe care Consiliul o poate avea. Avem nevoie de această directivă. Lucrurile nu se pot schimba peste noapte. Arătați voința politică și dacă sunteți împotriva directivei, spuneți-ne de ce. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Boson și deschidem acum dezbaterile, runda de întrebări și răspunsuri. Prima șansă o vor avea membrii Parlamentului European în a adresa întrebări. Da, s-au ridicat niște mâini, doamna Lunacek, dați în seamă de asta. Câteva idei au fost deja introduse în discuție în ce privește uh, modul în care Consiliul și Comisiei procedează și noi dorim să reacționăm evident la uh, aspectele invocate. Dar uh, după aceea îl vom auzi și pe raportorul nostru, domnul Romeva Rueda. Înainte de toate însă, doamna Lunacek. Mulțumesc foarte mult pentru această uh, prezentare și uh, pledoarie uh, pentru a nu aștepta și mai mult, pentru că deja de multă vreme așteptăm această directivă. Și aș dori să mă refer la un uh, ultim aspect uh, invocat de domnul Bosan. Îmi place Uh, modul în care a abordat lucrurile, care sunt costurile neimplicării, pentru că este un aspect esențial. Îmi cer scuze că nu am putut participa de la bun început la această întâlnire. Nu știu dacă au fost menționate acele țări care încă nu sunt dispuse să accepte uh, Uh, această discriminare. eu cunosc uh, situația din Germania și din Austria. Eu uh, m-am întâlnit cu domnul Westerwelle în Köln cu trei ani în urmă. L-am întrebat de ce Germania, din câte auzisem și cred că a fost o înțelegere la nivelul coaliției guvernamentale din Germania că nu vor implementa prevederile privind uh, nediscriminarea lesbienelor și grupurilor uh, de homosexuali în general. Și uh, nu am primit explicații convingătoare deci, în Germania, din câte știu eu, ar fi costurile implementării uh, privind accesul de pildă la transportul în comun al persoanelor cu uh, handicap motoriu. Dar a, s-a efectuat oare vreun studiu legat de costurile neimplementării acestei directive, pentru că eu cred că unele din statele membre care se plâng că ar costa foarte mult, mai ales într-o perioadă de criză, implementarea unei asemenea de directive și au pus întrebarea uh, care sunt costurile legate de depresiile uh, care proliferează, de uh, sinuciderile care cresc ca număr. Din acest punct de vedere există vreo analiză? Doamna Gânț, mulțumesc foarte mult. Sunt absolut de acord cu cei care uh, afirmă că avem nevoie de această directivă antidiscriminare. Dar în ce privește uh, problemele pe care diversele țări și le fac în legătură cu transpunerea, ce constatăm noi în Europa este nu doar lipsa de disponibilitate de a implementa asemenea prevederi, dar din păcate în anumite țări în domeniul angajării, ocupării forței de muncă, există chiar o atitudine refractară. Cei care sunt discriminați de multe ori, așa cum a spus și domnul Dimitria Copulos, nu se adresează autorităților. Și eu cred că lucrurile țin și de climatul social, de atitudinea actorilor politici care nu își uh, manifestă disponibilitatea de a uh, îi susține pe cei discriminați. Deci, cum vedeți dumneavoastră, din acest punct de vedere, situația din Europa? Spuneți că este foarte important climatul politic pentru uh, implementarea unei asemenea directivă. Cum percepe situația din acest punct de vedere în Europa și ce se poate face pentru a îmbunătăți lucrurile? Mulțumesc foarte mult! Acum, dacă nu dorește nimeni să intervină, îi dau cuvântul raportului nostru, domnul Romeva. Am două întrebări. Am uh, am auzit uh, răspicat uh, care sunt dovezile, sau mă rog, unele dintre ele, pentru că uh, mai sunt și altele, dar ni s-a prezentat un rezumat destul de mm, cuprinzător care arată doar vârful icebergului și care arată că dacă deja avem aceste constatări, înseamnă că realitatea este și mai uh, rea decât cea pe care ni se prezintă. Uh, Am auzit apoi despre posibilitățile și compatibilitățile cu legislația națională. După părerea mea, un lucru clar este că ar trebui să avem o normă europeană, însă acest deziderat se contrazice deja cu faptul că unele state membre au deja o legislație națională în acest sens. Și atunci întrebarea este de ce unii nu vor uh, ca aceste mm, acte normative să fie la nivelul întregii Europe. Aș vrea să știu dacă această opoziție este sau ar putea fi considerată o încălcare a tratatelor, a jurisprudenței Curții Europene de Justiție, a Convenției ONU privind persoanele cu dizabilități. Deci cred că am putea studia acest lucru, dacă nu cumva ar exista o încălcare a legislației europene. Aș vrea să îmi răspundeți și la această întrebare. Și referitor la întrebarea lui Ulrike, cred că acesta este lucrul foarte important. Din punct de vedere politic, nu cred că ar trebui să folosim argumentul costurilor, mai ales când vorbim despre drepturile fundamentale. După părerea mea, drepturile fundamentale trebuie să fie puse în aplicare indiferent de costurile implementării. Dar de ani de zile aud același argument, dar haideți să vorbim despre toate costurile. Și sunt de acord uh, cu uh, colega mea, doamna Luna Cec. Și de aceea Comisia Libe ar trebui să facă un studiu pe această temă. Pentru că ne-am cam săturat de argumentul costurilor. Vrem să știm care sunt costurile, dar trebuie să luăm în considerare toate tipurile de costuri și mai ales costurile neimplementării unor astfel de prevederi. Foarte bine să vorbim despre costuri, dar haideți să avem o imagine de ansamblu. Nu trebuie să vorbim doar despre costurile implementării unei singure părți a directivei pentru că o abordare parțială nu este deloc utilă în scopul directivei. Deci susțin întrebarea colegei Lunacek. Și atunci care ar putea fi cea mai bună modalitate de a aborda acest subiect. Maybe the Commission and the Council would like to react. Acum uh, dau cuvântul Comisiei și Consiliului pentru a reacționa la aceste uh, intervenții. Dacă nu există reacții specifice, referitoare la această blocare a inițiativei la situația actuală și la comportamentul unor state membre sau instituții? Sau dorește cineva să intervină? Domnul Bosant. Foarte repede legat de ceea ce spunea doamna Luna Cep cu privire la costuri. Aș reveni la interacțiunea dintre Consiliu și ONG-uri colegul meu, Carlo Tabezotti, care, este, care reprezintă Forumul European pentru Persoane cu Dizabilități, îmi uh, spunea că de multe ori ceea ce se discută în Consiliu nu prea are legătură cu ceea ce se întâmplă la nivelul ONG-urilor. Unii spun uh, că tot uh, aparatul instituțional ar trebui să fie uh, șters pentru a porni de la zero. Deci există spațiu de discuție în ceea ce privește bugetul sau calendarul de implementare. Nu spunem că societatea civilă trebuie să fie mereu la masa discuției cu Consiliului, însă avem expertiză, avem documente pe care le putem pune la dispoziție, putem participa la astfel de audieri publice unde să explicăm care sunt solicitările noastre asta în ceea ce privește implementarea directivei. Mulțumesc pentru acest comentariu, doamna Șopa. Aș vrea să revin la două lucruri. Unul care a fost menționat de domnul raportor și anume dacă nu cumva există o contradicție cu alte norme. Sunt de acord că trebuie să se desfășoare un studiu pe această temă, însă este clar că uh, contravine Convenției ONU pentru persoanele cu dizabilități și Convenției privind drepturile omului. Aș vrea să revenim în anii 80, când făceam campanie pentru o legislație împotriva discriminării pe motive de rasă. Toți spuneau că nu este posibil. Uitaseră că în 79 se adoptase o directivă care includea principiul sarcinii probei în uh, legislație. Deci era momentul potrivit pentru femei și bărbați, însă nu era momentul potrivit pentru uh, discriminare pe motive de rasă și așa este la fel situația cu alte motive de discriminare, orientare sexuală, apartenență religioase sau etnică. De aceea, când ratifică tratatele, statele membre trebuie să știe că aceasta presupune și consecințe. Aș dori să revin la o altă problemă și anume lipsa implementării Adesea parcă simțim că legislația face pași înapoi. N-aș spune acest lucru, aș spune doar că legi implementarea legislației este mult mai dificilă. Așa cum spuneam mai devreme, uh, e foarte bine să avem o legislație, dar dacă victimele nu pot apela la acea legislație, atunci nu-și are rostul. Legislația este greu de implementat pentru că este complicată Însă există și probleme de costuri, pentru că nu se fac investiții în a le explica judecătorilor și avocaților care sunt principiile antidiscriminării și cum trebuie să gestioneze cazurile de antidiscriminare. În unele țări, discriminarea nici măcar nu este un subiect în programa de curs atunci când vrei să devii judecător sau avocat și este greu de înțeles acest lucru. În ceea ce privește compensațiile, Acestea sunt prea mici și de aceea trebuie să se facă investiții și trebuie să existe măsuri um, de punere în aplicare. Legea nu este suficientă, trebuie să existe norme de punere în aplicare, trebuie să existe norme metodologice, măsuri de politică pentru a pune în aplicare legislația. Mulțumesc pentru aceste comentarii. Acum uh, îi dau cuvântul domnului lui Dimitracopoulos. Aș vrea să subliniez un lucru. Nu cred că argumentul costurilor ar trebui să fie adăugat la o discuție privind drepturile fundamentale și valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Dar dacă totuși ridicăm acest argument, există dovezi clare din diferite domenii. În anii 80 și în anii 90, de exemplu, S-au făcut niște calcule legate de instituționalizarea persoanelor cu uh, dizabilități mentale sau alte probleme intelectuale. Și costul uh, unor instituții uh, la scară largă era foarte mare. Deci există dovezi cuantificabile legate de costurile măsurilor antidiscriminare. Pe de altă parte, există și alte chestiuni uh, care mm, sunt la o scară mai largă și care trebuie discutate în Parlament. Adică, ce se întâmplă atunci când o persoană cu orientare sexuală nu ajunge într-o anumită poziție din cauza discriminării. Ce ar fi pierdut uh, societatea dacă un om de știință ar fi avut o altă orientare sexuală sau ar fi avut o anumită dizabilitate? Am văzut că domnul Malinov a ridicat mâna să intervină. Mulțumesc. Vreau să-l întreb pe domnul Dimitra Copulos uh, cu privire la o cifră pe care am menționat-o și care are legătură cu metodologia. Spuneați că discriminarea cea mai comună este cea pe motive de vârstă. Așa cred și eu, dar uh, mă întrebam dacă nu cumva ne induce în eroare acest lucru, pentru că până la urmă toți îmbătrânim. Și la un moment dat toți ajungem să fim discriminați. Și cred că în uh, țara mea, de exemplu, uh, cea mai rea discriminare este în altă parte nu este vorba de o discriminare împotriva vârstnicilor. Dacă realizăm un uh, sondaj de opinie, cifrele arată întotdeauna discriminarea pe motive de vârstă. Cred că ne induce în eroare dacă evidențiem prea mult acest lucru. De exemplu, în studiile dumneavoastră aveți uh, niște mm, evaluări legate de zonele geografice, care este cea mai comună formă de discriminare în centrul Europei, în estul Europei sau în sudul Europei, pentru că sunt țări care nu au o, o tradiție atât de îndelungată în uh, ceea ce privește legislația antidiscriminare. Iar dacă ne uităm la o astfel de directivă, există țări care trebuie să-și uh, reducă normele și acesta este un motiv pentru ca o țară să se opună. Există astfel de cazuri? Următoarea întrebare firească ar fi cine se opune? Sau ce țări au legislații care depășesc aceste prevederi pe care le discutăm noi și care prevăd condiții mai bune? Aveți și alte comentarii legate de intervenția domnului Malinov? Doamna Chopin. Nu cred că vreo țară trebuie să reducă nivelul de protecție. Țările care au un nivel superior de protecție, evident, pot să-l păstreze. Este un argument uh, prost din partea țărilor care se opun acestei uh, directive. Nu pot să spună, uh, noi avem o legislație atât de bună încât nu vrem să aderăm la directivă. Nu, nu se întâmplă așa. aveți și alte comentarii legate de acest subiect. Dacă nu, putem să trecem la cea de-a treia sesiune. Am întrebat dacă mai dorește cineva să intervine. Domnule Dimitra Copulos, da, aș vrea să răspund la comentariile colegului dumneavoastră. Când vorbim despre vârstă, nu vorbim doar despre vârstnici, ci și despre copii și tineri. În al doilea rând, vârsta are un efect uh, transversal. Dacă ne uităm la minoritățile etnice, tinerii, copiii și vârstnicii suferă mai mult decât alții. În ceea ce privește datele, există două seturi de date. Eurobarometrul întreabă populația generală ce crede despre discriminare, despre un motiv sau altul. Un alt sondaj, cel pe care îl realizăm noi, întreabă grupuri specifice cu privire la experiențele lor legate de discriminare. Deci sunt două lucruri diferite. Eu m-am referit la Eurobarometru, care se referă la percepția populației generale legată de categoriile cele mai, cel mai afectate. Iar noi, în sondajele noastre, am constatat că vârsta este un factor important care se intersectează cu, alte, cu alți factori. Deci nu ne-am concentrat doar pe acest factor. Sper că acest răspuns a fost unul bun, așa că putem trece mai departe la, cel de, la cea de-a treia sesiune a acestei audieri. Este vorba despre depășirea obstacolelor în calea egalității Uniune, în Uniunea Europeană și acțiuni de întreprins pentru a avea o directivă antidiscriminare cuprinzătoare. Deci vom discuta despre obstacole și despre costuri. Și în acest scop îi invităm uh, alături de noi pe domnul uh, Tobias Mühlenzivan de la Direcția pentru Egalitate a Comisiei Europene. Domnule Tobias Mühlenzivan, vă rog, bine ați venit! domnul Joseph De Vite, care este președintele Equinet, rețeaua europeană a organismelor de egalitate, și reprezentanții ai ONG-urilor care vor discuta despre motive de discriminare. Age, Age Platform Europe, Anne-Sophie Paran, vă rog să vă luați locul la prezidiu. Apoi, pentru problema dizabilităților, IDF, doamna Carlota Bezoți, pe tema orientării sexuale, ILGA Europa, domnul Greg Czarnecki, și pe tema religiei și credințelor, ENAR, domnul Mihail Privon. Vă rog. Avem ceva vorbitori care ne vor prezenta experiențele lor timp de 10 minute fiecare. Reprezentanții ONG-urilor au la dispoziție 30 de minute împreună. Vom începe cu domnul uh, Tobias Müllem-Ziffen de la Direcția Comisiei Europene pentru Egalitate. Aveți cuvântul timp de 10 minute. Very much, Chair, and thank you very much for... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc că ne-ați invitat aici să uh, intervenim. Am ascultat prezentarea legată de uh, contextul politic al directivei din partea directorului meu și în aceste 10 minute o să încerc să vă ofer o idee despre care sunt problemele discutate la nivelul Consiliului și al grupului de lucru al Consiliului. Am tot auzit apeluri la transparență și o să încerc să explic ce discutăm de trei ani și jumătate la Consiliu. Nu o să vorbesc de subiecte politice, ci mai degrabă de subiectele tehnice care au uh, fost pe ordinea noastră de zi. Sunt convins că știți deja care este structura uh, propunerii. Avem patru piloni, dezabilitate, uh, vârstă, Uh, orientare sexuală și toate acestea nu au fost contestate până acum în grupul de lucru. Vom continua să lucrăm la o propunere care să acopere aceste patru uh, motive de protecție. Apoi există mai multe părți ale directivei, partea de nediscriminare, care seamănă cu directiva privind uh, egalitatea de rasă și a doua parte legată de dreptul uh, persoanelor cu disabilități accesibilitate și acum o să trec punct cu punct prin diversele subiecte pe care le-am discutat. Unul uh, și cel mai important este sfera de aplicare a directivei în sine, pentru că ea acoperă trei uh, domenii, accesul la bunuri și servicii, ceea ce cumperi în viața de zi cu zi, dar și uh, locuințe și uh, servicii financiare, apoi protecție socială, care include și asistența medicală și educația. Și aici avem problema că unele state membre consideră că uh, Um, educația și protecția socială sunt competențe naționale și că aceste două domenii ar trebui să fie excluse din directivă și directiva ar trebui să concentreze pe accesul la bunuri și servicii. S-au sugerat diverse soluții în special pentru clarificarea faptului că organizarea și finanțarea acestor uh, sisteme uh, de protecție socială și de educație, acesta este competența uh, națională, dar totuși ar trebui să fie acoperită de directivă pentru că ea ar trebui să ofere acces egal tuturor cetățenilor și încercăm să clarificăm în continuare acest subiect. Un alt punct legat de sfera de aplicare este măsura în care uh, aceste servicii și bunuri ar trebui să fie acoperite. În propunerea Comisiei am spus că directiva ar trebui să se aplice doar indivizilor care, oferă, care au o activitate profesională sau comercială. Nu e un criteriu foarte relevant, dar cel mai important criteriu este să nu ne amestecăm în viața privată și de familie. Deci există două aspecte, două cazuri în care nu se aplică directiva. În primul rând, dacă bunurile și serviciile nu sunt disponibile publicului, spre exemplu, dacă îți vinzi mașina privată prietenilor, uh, aceste tranzacții private nu sunt acoperite dacă nu uh, ieși pe piață, dar pe de altă parte, dacă dai un anunț la ziar sau pe internet, atunci bunul sau serviciul este disponibil publicului și ar trebui să fie acoperit. Un alt caz care nu este acoperit este dacă tranzacțiile se Uh, întâmplă în contextul uh, vieții private sau de familie. Dacă închiriezi o cameră uh, la tine în apartament sau dacă ai un student la limbi străine în apartamentul tău. Acesta, aceste situații nu ar fi acoperite. Al doilea mare subiect care este discutat este discriminarea pe bază de vârstă. Știți că există multe limite de vârstă atunci când analizăm regulamentele legate de servicii uh, de sociale, servicii de educație și servicii uh, medicale. Multe uh, au limite de vârstă și statele membre se tem că s-ar putea să, uh, ca regulamentele lor privind securitatea socială să fie puse sub semnul întrebării. Și dacă vedem uh, experiența pe care o avem cu directiva privind uh, angajarea, vedem că multă jurisprudență este pe baza acestei discriminări pe bază de vârstă. Noi avem în directivă și niște excepții legate de vârstă și o să folosesc un pic un jargon juridic. Diferența de trat tratament pe baza vârstei poate fi uh, justificat uh, obiectiv dacă mijloacele de a obține uh, scopul respectiv sunt proporționale. Deci trebuie să existe un test al proporționalității. Dar această regulă nu împiedică uh, oamenii să ajungă în instanță cu aceste limite de vârstă și de asta se tem și statele membre. Iar dezbaterea în Consiliu este cum putem împiedica aceste lucruri. O opțiune ar fi o prezumție juridică că limitele de vârstă în lege sunt justificate, ceea ce ar, uh, fi, ar face uh, provocarea mai dificilă și apoi ar fi excluderea din sfera de aplicare a acestor uh, domenii. Acestea sunt opțiunile care sunt discutate. Apoi, serviciile financiare. Există o dezbatere mai vie după uh, sentința test așa din partea Curții Europene de Justiție. Avem și aici o excepție în text care spune că proporționalitatea uh, este permisă dacă vârsta sau disabilitatea persoanei este un risc, uh, este un factor de risc și dacă se bazează pe o evaluare de risc bazată pe date statistice. Dar există o îngrijorare din partea statelor membre că aceste excepții ar putea să fie puse uh, sub semnul întrebării și există încercări de a uh, face în așa fel încât textul să ofere o certitudine juridică mai mare. Spre exemplu, uh, dacă nu ai lua în calcul vârsta, ă, asigurările nu ar putea exista. Și atunci există o dezbatere pentru că unele state membre doresc să excludă serviciile financiare din sfera de aplicare și noi suntem ă, împotriva acestui lucru, dar din fericire până acum ne-am concentrat asupra consolidării textului pentru a diminua uh, riscul ca aceste texte să fie uh, puse sub semnul întrebării. Apoi, a patrulea punct este problema discriminării în sine. Ce înseamnă discriminare? Ceea ce nu este problematic este definiția uh, discriminării directe și indirecte, pentru că statele membre au deja experiență cu acest lucru și nu este un subiect controversat. Un subiect controversat, în schimb, este definiția hărțuirii, pentru că aceasta este o formă de discriminare și a dus la discuții uh, dacă nu cumva această definiție este mult prea extinsă, mult prea largă, pentru că hărțuirea se poate, poate avea loc doar dacă se repetă, deci nu poate fi vorba de un incident izolat. Și deocamdată nu ne-am pus de acord în acest uh, sens, pentru că noi la nivelul comisiei considerăm că și un singur incident a, uh, a, poate fi uh, hărțuire dacă este suficient de grav. Hărțuirea apare și în uh, contextul uh, uh, locului de muncă și atunci relația este dintre hărțuitor și hărțuit este de durată. Și o altă problemă este discriminarea prin asociere. Acest lucru nu a apărut în propunerea inițială a Comisiei pentru că la momentul respectiv exista un verdict uh, foarte recent din partea uh, Curții de Justiție, Europene de Justiție care introducea acest uh, concept, dar amendamentul Parlamentului European propunea includerea acestui concept în text. Dar problema este cum o definim, pentru că și aici s-ar putea ca definiția să fie prea extinsă. Și apoi, al cincilea subiect pe marginea căruia există dezbateri este a doua parte a propunerii legată de drepturile oamenilor cu dizabilități. Accesibilitate în principal și locuința adecvată. Accesibilitatea se referă la măsuri generale și de anticipare, identificarea barierelor și îndepărtarea acestora. Și apoi vorbim de cazurile individuale, cum ajuți persoanele individuale, cum, uh, ce măsuri ei pentru ca persoana respectivă să poată beneficia de bunurile și serviciile pe care și le dorește. Și a existat un, uh, o îngrijorare în statele membre pentru că este o definiție destul de extinsă și destul de vagă. Și atunci uh, întrebarea este ce fel de dizabilități sunt acoperite, pentru că în text nu intrăm în detaliu uh, și nu spunem ce trebuie să faci pentru oamenii din scaunul cu rotile sau ce trebuie să faci pentru ori, pentru nevăzători. Apoi, Yes, ar fi bine să avem o abordare comună la nivelul UE în ceea ce privește implementarea Convenției ONU. Deci să există o abordare comună și statele membre să interpreteze în același mod uh, prevederile Convenției. A existat niște sugestii pentru uh, clarificarea definițiilor și am lucrat mult la asta, cu mult succes. S-a propus să avem un uh, termen, un calendar mai lung deci să nu facem toate aceste lucruri în 2-3 ani, care este perioada obișnuită de implementare a unei directive. Au, a existat și problema a, um, a, uh, accesului la locuințe și cum se aplică drepturile uh, persoanelor cu dizabilități la accesul la locuințe. A existat și o limitare a datoriei care este reprezentată de o sarcină proporțională un lucru pe care l-am folosit și în trecut, dar vorbim de o evaluare de la caz la caz și am specificat de asemenea în acest sens că dezbaterea din Consiliu a spus că elementele care trebuie să fie luate în calcul uh, trebuie să fie proporționale. Întrebarea este dacă există suficientă certitudine juridică pentru statele membre. Unele state membre spune că nu, dar noi credem că este imposibil să reglementăm într-o directivă cadru orice potențială situație. Deci acestea sunt cele cinci subiecte. Bineînțeles, mai sunt și alte probleme minore și există și uh, subiecte care nu sunt controversate pentru că seamănă cu celelalte directive, cum ar fi uh, regulile în ceea ce privește transferarea sarcinii probei, Uh, măsurile privind uh, acțiunile pozitive, victimizarea și organismele pentru egalitate. Deci asta am dorit să spun în introducere pentru ca oamenii să înțeleagă mai bine care sunt îngrijorările în uh, Consiliu și ce am discutat noi la grupul de lucru. Vă mulțumesc, domnule uh, Livenziger. Și acum o să-i dau cuvântul uh, domnului Iosef De Vite, care este președintele Echinet, pentru următoarele 10 minute. Aveți cuvântul. Um, I have a power... Mulțumesc. Am o prezentare PowerPoint și șase slide-uri în total. Puteți urmări, deci, și vizual prezentarea mea. Sperăm să funcționeze. Să vedem dacă vom putea să operăm, dar cred, spune vorbitorul, că ar fi o discriminare dacă în cazul meu n-ar funcționa și în cazul doamnei Chopin a funcționat. Nu cred ca vârsta să fie motivul discriminării. Mulțumesc. Bun. Echinet este o rețea europeană a organismelor de promovare a egalității care uh, la nivelul fiecărui stat membru încearcă să stimuleze uh, crearea unei rețele a cărei activitate să se bazeze pe platforma egalității. Aceasta este misiunea noastră în directivele uh, privind uh, nediscriminarea, uh, aceste organisme trebuie să beneficieze din partea statelor membre de posibilitatea de a elabora rapoarte independente privind victimele discriminării. Toate subiectele discriminării să schimbe informații cu organismele europene. Există și funcția de a uh, crea o conștientizare la nivelul uh, opiniei publice legat de problemele uh, discriminării. Rețeaua Eclinet a fost înființată în anul 2004. În clipa de față avem 37 de organisme membre în 30 de state membre din Uniunea Europeană. Ne bazăm în activitatea noastră pe tratamentul, pe directiva privind tratamentul egal, de asemenea pe directiva din 2006 și pe propunerile despre care vorbim acum. Există o mare diversitate în interiorul organismelor care acționează pentru egalitate ca structură, ca mandat, ca motivare, dar în același timp avem și elemente care ne leagă. Iată care este numărul organismelor care se ocupă de problemele noastre. 32 pe probleme de gen, 31 pe probleme de religie, credință, 30 pe probleme de vârstă, 30 pe bază de orientare sexuală, 29 pe probleme de dizabilități. Da, să vedem care poate fi valoarea adăugată a acestor organisme în cadrul discuției privind această nouă directivă orizontală? Poate că primul aspect este că noi încă în 2008 am publicat o, uh, o opinie în legătură cu piața muncii, pentru că și doamna Chopin a spus acest lucru, o serie de state membre au o uh, legislație care reglementează bine problemele legate de locurile de muncă. Um, unul din organisme este cel din Belgia, în care acționez și eu, dar există și um, alte organisme inclusiv uh, cele care se ocupă de uh, discriminare în bază de, pe bază de vârstă sau de orientare sexuală și așa mai departe. Avem o serie de cazuri legate de discriminare uh, de către instituțiile publice. De asemenea, um, avem judecători care au fost informați în legătură cu cazurile de discriminare, dar în Belgia, de pildă, această legislație este încă destul de tânără. Uh, trei cu trei ani, cu cinci ani în urmă s-au uh, adoptat prevederi legislative în acest domeniu. Deci, dacă eh, ne gândim la problemele legate de ocupație, în 2011 eh, deja numărul eh, cazurilor semnalate a fost mai mare. Echinet analizează și discriminarea pe motive de vârstă, de altfel Anne-Sophie va vorbi despre aceste aspecte. Au fost publicat un uh, aviz în legătură cu acest tip de discriminare. Experiența noastră în calitate de membri ai uh, Echinet este că atunci când dorești acces la un anume tip de servicii, când ai o dizabilitate motorie de pildă, cum te urci într-un taxi, cum te urci în autobuz, cum te urci în tren. Uh, a existat uh, o un documentar la televiziunea belgiană, o persoană care este oarbă și care uh, beneficiază de serviciile unui câine dresat pentru orbi, are dificultăți să se urce în tren. Cu atât mai mari sunt dificultățile uh, de a avea acces la un loc de muncă dar ai nevoie de acces la toate tipurile de servicii. Deci uh, uh, este dificil să uh, obții uh, un apartament din motive de discriminare. Dumneavoastră sunteți fericiți dacă la ora 12.30 uh, veți avea pauză și mergeți la masă. Nu veți fi discriminați pentru că din motive de orientare sexuală, de motive de convingeri religioase, Uh, de rasă sau de gen. Sunteți protejați, restaurantul nu vă poate refuza uh, să intrați în sala de mese, dar uh, acest lucru nu este um, de la sine înțeles oriunde în Europa. Și mi-e foarte greu să explic de ce stau lucrurile astfel. De ce o persoană poate fi refuzată din cauza vârstei, din cauza unei dizabilități, de ce nu poate avea acces uh, la un prânz în restaurant. Noi uh, nu trebuie să discriminăm în uh, Belgia din motive de rasă, dar există alte tipuri de discriminări. Cum să explici acest lucru? De ce oamenii nu sunt egali când este vorba de accesul la bunuri și servicii? Și de câteva ori ni s-a tot adresat rugămintea explicați-ne care sunt rațiunile. E bine, de ce uh, acest tip de protecție nu poate fi garantat în baza unei directive europene. Noi acordăm asistență victimelor. De asemenea, în ce privește accesul la bunuri și servicii, găsim soluții concrete. Uneori oamenii se tem. Ce se va întâmpla dacă această directivă va intra în vigoare? Vor uh, avea de-a face cu mii și zeci de mii de plângeri nu credem. Pentru că multe din obiecțiile actuale sunt cât se poate de rezonabile. Oamenii care au fost victimele discriminării doresc, doresc argumente, doresc lămuriri. Ei nu doresc, nu sunt procesomani, ei caută o soluție și dacă soluția se poate baza pe o prevedere legală, atunci lucrurile se pot rezolva ușor. Bun, sigur că există și convenția ONU uh, privind persoanele uh, și drepturile persoanelor cu dizabilități. Dar uh, din, cum se pot realiza prevederile privind accesul acestor persoane la bunuri și servicii în Europa? Să vedem cum Europa va putea să implementeze această convenție. Bun, în ce privește ierarhia motivelor în materie de protecție. Aici există anumite uh, inconsecvențe. Există dreptul la uh, liberă mișcare, iar dacă tu uh, te muți în altă țară și nu, acolo nu vei avea posibilitatea să iei masa la un restaurant, uh, deși în țara de unde vii avea acest drept, trebuie să te întrebi de ce există această discriminare. Și, sigur, putem să ne punem și întrebarea care sunt costurile discriminării și care ar fi costurile implementării e, directiva. Au fost efectuate studii din acest punct de vedere. Costurile discriminării sunt mari. Este vorba de a crea acces la un loc de muncă, pentru că dacă nu ai acces la un loc de muncă, um, cu atât mai puțin poți avea pretenția să ai acces la bunuri și servicii. Am avut asemenea cazuri în Belgia, persoane care nu au avut acces la piața muncii, persoane care nu au avut acces la a-și închiria un apartament. Deci să vedem uh, care va fi evoluția dacă adoptăm această directivă, inclusiv în ce privește accesul la bunuri și servicii. Mulțumesc să auzim acum punctele de vedere ale reprezentanților unor ONG-uri. După cum s-a anunțat, începem cu platforma Age Europe, probleme legate de vârstă, și doamna Anne-Sophie Paron este prima vorbitoare. Mulțumesc foarte mult! Să nu credeți că discriminarea pe motive de vârstă este mai importantă decât alte motive. Multe uh, referințe care au fost făcute uh, se referă la ceea ce a realizat președinția poloneză și acea președinția uh, daneză preia uh, aceste preocupări. De ce ne concentrăm noi pe probleme legate de vârstă? Nu vrem să stabilim o anume ierarhie, dar este o preocupare în multe state membre și aceste aspecte au fost mai puțin discutate anterior. Ehm, a început cu directiva care a introdus conceptul de discriminare și uh, Uh, inclusiv la locul de muncă, semnalând în felul acesta existența unui fenomen. Dar referința la vârsta anumitor grupuri o întâlnim peste tot, în sistemele de protecție socială, la accesul de, la servicii și bunuri, sistemele de educație și niciodată uh, nu uh, vom afirma că aceste limite legate de vârstă ar trebui să fie înlăturate în totalitate, pentru că vârsta este o etapă în procesul vieții noastre. Dar știm din experiență și din uh, feedback-ul pe care îl avem din partea uh, membrilor organizației noastre și din activitatea pe care am desfășurat-o noi împreună cu alți experți că există anumite cazuri în care criteriul de vârstă este folosit abuziv. Și vreau să vă explic de ce credem noi că această directivă este deosebit de importantă. Pentru că trăim într-un context în care progresul demografic uh, este foarte rapid Uh, și cu cât uh, populația îmbătrânește mai repede, cu atât trebuie să uh, tratăm cu mai mare atenție această problemă legată de criteriul de vârstă. Și anumite limite de vârstă care uh, erau rezonabile anterior uh, nu mai devin la fel de rezonabile. Deci, uh, folosind exemplul anumitor state membre care uh, sunt avansate în ce privește transpunerea directivei privind angajarea forței de muncă și modul în care s-au reorientat vis-a-vis -vis de criteriul de vârstă, putem să uh, avem în vedere soluții. Să ne gândim și la rezultatele eurobarometrelor. Se pare că discriminarea legată de vârstă este uh, foarte uh, mare Vreau să vă dau câteva exemple. În ce privește angajarea forței de muncă. Discriminarea legată de vârstă este o problemă și pentru cei foarte tineri și pentru lucrătorii mai vârstnici. Sunt două grupe care întâmpină dificultăți. Dar uh, și în alte domenii, este în afara locului de muncă, apar probleme. Există un articol anume în directiva propusă accesul la produsele financiare. Trăim într-o societate în care avem nevoie de a avea acces la produse financiare pentru a ă, putea trăi, pentru a avea de pildă dreptul la o asigurare de sănătate, pentru a putea călători. Bun, există câteva categorii de produse financiare care creează probleme. Anumite produse, anumite asigurări ă, prevăd limite de vârstă, mai ales dacă este vorba de asigurările de călătorie. Ehm, iar scuzele pe care le găsesc uh, asiguratorii sunt că grupurile de vârstnici uh, au nevoie mai frecvent de servicii medicale când călătoresc în alte țări. Dar acest lucru nu este valabil în Uniunea Europeană pentru că există o bună coordonare în ce privește accesul la serviciile medicale, inclusiv când călătorești în altă țară. De multe ori costurile îngrijirii medicale sunt acoperite de către serviciile sociale din uh, țara din care provii. Deci uh, aici utilizarea unei limite de vârstă nu își are uh, rațiune. Iar trebuie să ne gândim că și vârstnicii trebuie să aibă aceleași drepturi de a se mișca liber în interiorul Uniunii Europene ca și celelalte categorii de vârstă. Și în ce privește călătoriile, ă, asigurările de ă, călătorie pentru Spania, nu mai poți primi asigurări dacă ai depășit 65 de ani. În Marea Britanie limita de vârstă este de 70 de ani. Uneori, pentru cei care au depășit 65 de ani, ă, costurile sunt foarte mari Dar uh, există și țări în care nu se mai uh, pot încheia asigurări de călătorie pentru persoane care au trecut de vârsta de 60 de ani. Pe inclusiv membrii ai Parlamentului European care călătoresc spre Strasburg, din acest punct de vedere, ar putea să aibă probleme. Trebuie să vă gândiți că noi reprezentăm aceste organizații pretutindeni în Uniunea Europeană și uh, ei nici măcar nu pot să participe la reuniunile pe care le organizăm noi atunci când este vorba de această uh, discriminare legată de vârstă. Deci din, există anumite produse care, din punct de vedere uh, natural, uh, sunt rezonabile. Sigur că uh, la, în, uh, într-un anume context, atunci când ai 70 de ani, prezinți o, reprezinți o categorie uh, cu risc ridicat față de tinerețe, uh, ai nevoie de uh, mai multă îngrijire medicală decât atunci când ești tânăr, dar nu trebuie să fie o problemă pentru asigurator, ci trebuie să fie o problemă pentru cei care creează politicile din acest punct de vedere. Pentru că Uniunea uh, Europeană deja tinde să creeze și posibilitatea unor asigurări de sănătate complementare pe care indivizii pot să le încheie. Deci, um, din păcate, în Franța, de pildă, aceste asigurări suplimentare um, solicită plata unor sume atât de ridicate încât vârstnicii um, nu pot să le acopere. Deci, uh, asiguratorii, ă, bineînțeles că evită orice tip de risc și nu sunt dispuși să acopere ă, riscuri acolo unde ele se conturează cu anume precizie. Deci și aceste aspecte, bineînțeles că trebuie să le analizăm. Iar în ce privește costurile? Este un domeniu legat de ă, necesitatea de adaptare și de reorganizare a societății noastre astfel încât să putem susține și uh, viața activă la seniori. Și în momentul în care apar dizabilități, uh, de multe ori uh, îi împiedicăm pe respectivii să aibă acces la muncă și în același timp uh, îi, în felul acesta îi împingem la marginea societății. Deci trebuie să ne gândim, Suedia și uh, Danemarca au um, o evoluție foarte uh, bună. Există o rată ridicată de angajare a persoanelor uh, cu vârstă mai ridicată și, de asemenea, o rată ridicată de angajare a tinerilor. Deci, um, trebuie din acest punct de vedere să fii dispus să faci investiții și noi eh, ne-am dorit ca acest model să poată să funcționeze peste tot. Bineînțeles că aspectele tehnice trebuie să fie rezolvate astfel încât mediul în care trăiești să devină mai deschis în a susține aceste proiecte, pentru că în felul acesta cred că vom putea înlătura uh, rezervele pe care multe state membre le au în clipa de față față de uh, această directivă. Deci trebuie să investim într-un mediu care să fie inclusiv, care să fie deschis acestor obiective și care uh, este dispus să stabilească anumite priorități. Deci uh, Suedia, care a făcut asemenea investiții în ultimii 10 uh, ani uh, a avut în același timp niște facilități uh, la nivelul statului în ce privește susținerea uh, condițiilor de viață ale persoanelor în etate, pentru că oamenii care puteau funcționa, puteau să-și continue activitatea, nu erau dependenți de ceilalți. Din... Mulțumesc! Let's hear now from disability, EDF. Acum dau cuvântul reprezentantului EDF pe tema dizabilității doamna Carlota Bezoții. Mulțumesc foarte mult. Vă vorbesc în numele Forumului European pentru Dizabilități, care este o organizație umbrelă a federațiilor naționale și regionale, condusă de persoane cu dizabilități și familiile acestora, în toate statele membre și nu numai. Am fost înființați în 1996, iar nediscriminarea se află în centrul activității noastre încă de atunci. Prima mare campanie în care a fost implicată EDF a avut ca scop asigurarea că discriminarea pe motive de mm, dizabilitate este inclusă în uh, dispozițiile legislative. La vremea respectivă a fost un efort uh, foarte mare pentru că era de neconceput pentru mulți uh, să coreleze dizabilitatea și discriminarea pentru că dizabilitatea este văzută adesea ca o chestiune de protecție socială. Am auzit uh, și exemplele legate de implementarea legislației actuale antidiscriminare și uh, problemele legate de definiția dizabilității. EDF uh, a făcut o campanie puternică pentru uh, promovarea legislației și uh, alături de celelalte ONG-uri prezente aici ne-am bucurat că există uh, o astfel de legislație, însă am fost dezamăgiți că doar uh, ocuparea a fost uh, inclusă în directiva din 2000. Și am uh, făcut această promovare prin uh, intermediul campaniei Un milion uh, pentru dizabilități în cadrul căreia am obținut un milion de semnături pentru promovarea acestei legislații. Și când legislația a ieșit în cele din urmă, am fost uh, mulțumiți de faptul că sfera de aplicare a fost uh, extinsă și reprezenta o bună bază pentru a ne continua eforturile. De asemenea, am fost dezamăgiți de unele lucruri, iar acestea au fost deja menționate aici în discuțiile anterioare. De exemplu, faptul că există probleme de, în ceea ce privește serviciile financiare și de asigurări. Aceste dispoziții sunt mai slabe decât cele care se regăsesc în directiva privind egalitatea de gen. Apoi există probleme legate de educația persoanelor cu dizabilități și există o confuzie între accesul la educație și educația specială, care nu trebuie menționată într-o astfel de directivă. Și există, bineînțeles, și probleme legate de accesibilitate și confuzia cu um, cazarea rezonabilă. Aceste lucruri au fost abordate în raportul Parlamentului și, bineînțeles, au adus îmbunătățiri propunerii comisiei. Iar unele discuții au avut loc și în Consiliu, însă acum suntem blocați la nivelul Consiliului. Iar pentru noi este încă un vis, dar și o necesitate să avem o astfel de legislație. Există cazuri de discriminare a persoanelor cu dizabilități inegalității în multe domenii. Adesea, problema este că persoanele cu dizabilități sunt invizibile și sunt uh, segregate în societate. Există o convenție cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități, iar această convenție reprezintă un uh, factor motivant la nivel politic pentru că statele membre au obligația de a implementa o serie de dispoziții, în special în domeniul discriminării și dizabilității. Și există și un articol specific referitor la antidiscriminare care este foarte puternic și care corelează puternic antidiscriminarea și furnizarea acomodării sau cazării rezonabile și aceasta se regăsea deja în directiva privind ocuparea. Și avem probleme la nivelul uh, Uniunii Europene. Și, bineînțeles, una dintre aceste provocări este de a avea o legislație cuprinzătoare care mm, acoperă anumite, anumite prevederi. S-au menționat uh, și motivele de discriminare dificultăți uh, pentru că oamenii și diferitele categorii de discriminare nu sunt acoperite în Uniunea Europeană, iar implementarea este dificilă în practică. În pofida acestui angajament politic puternic asumat de Uniunea Europeană prin aderarea la această convenție, și prin ratificarea de către 20 din cele 27 de state membre, există în continuare dezbateri în cadrul acestei directive despre costurile pe care le va presupune, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Și, bineînțeles, uh, există țări precum Germania, care se pare că nu au probleme de costuri, dar care sunt îngrijorate de alte chestiuni. Aș vrea să revin la ideea că există un cost legat de neimplementarea legislației și am să vă dau și un exemplu. Există instituții pentru persoane cu dizabilități, există școli speciale, există persoane care nu sunt ocupate în câmpul muncii. Și această segregare creează mai multe costuri. Aș vrea să revin și la exemplul dat de domnul De Vite, care vorbea despre legislația belgiană care se referă la antidiscriminare în accesul la bunuri și servicii și, bineînțeles, uh, și legislația muncii care există de mai bine de un deceniu este în vigoare și nu am văzut IMM-uri care să dea faliment din cauza că nu au respectat această legislație. Aceste companii încă există, iar dacă nu mai există, nu se datorează acestor uh, deficiențe legislative. Există și un alt subiect important care se discută în Consiliu și care trebuie să fie clarificat. Se face o confuzie între a furniza accesibilitate prin anticipare și cazare rezonabilă. Spuneam înainte că textul Parlamentului este util, iar unele modificări uh, care au reieșit în urma dezbaterilor în Consiliu au fost de asemenea utile pentru că ne ajută să răspundem nevoilor individuale. Există apoi și problema poverii disproporționate. Și pe de altă parte trebuie să separăm această chestiune a accesibilității prin anticipare. Trebuie să facem uh, diferența între adaptările care trebuie aduse în timp însă cred că există și o chestiune de voință politică, mai mult decât orice altceva. Și cred că ar trebui să revin la un comentariu făcut de reprezentantul platformei sociale. Este nevoie să continuăm discuțiile la nivel tehnic și să ne angajăm uh, mai activ în această dezbatere, apelând și la expertiza ONG-urilor. Astfel, am putea să avem o dezbatere deschisă cu grupul de lucru al Consiliului pe unele din aceste chestiuni. Și, bineînțeles, am putea să avem o abordare pe secțiuni, de exemplu, servicii financiare și servicii de asigurări sau aspecte care țin de educație, de servicii sociale și de accesibilitate și, bineînțeles, toate acestea cu scopul de a demistifica unele chestiuni care se discută în prezent în Consiliu. Cred că aceasta este o sugestie practică să mergem mai departe. Și cred că o astfel de audiere sau astfel de inițiative viitoare ale Parlamentului ne pot ajuta să deblocăm această directivă și să creăm o dezbatere în jurul acestei teme. În fine, aș dori să fac un comentariu cu privire la faptul că există o lipsă de voință politică și există o problemă de costuri. Unele țări fac eforturi foarte mari pentru a implementa convenția, însă ne confruntăm cu o lipsă de voință la nivel european și cred că este rușinos acest lucru. Nu cred că Uniunea Europeană poate critica alte țări uh, din cauza lipsei de acțiune a unor țări privind uh, drepturile omului, câtă vreme nu și ia în serios responsabilitățile. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum uh, îi dau cuvântul unui reprezentant al unui alt ONG care va discuta despre orientarea sexuală, domnul Greg Jarnetski de la uh, ILGA. Mă numesc Greg Jarnetski, sunt de la ILGA Europa, care este Asociația Europeană a um, Homosexualilor, Lesbienilor și uh, Transexualilor dacă puteți să țineți mintele, uh, minte numele exact al uh, asociației noastre, vă felicit. Voi vorbi dintr-o perspectivă puțin diferită de colegii mei de la alte ONG-uri. Cred că rezistența cu care ne confruntăm la adresa acestei directive este un pic diferită când vine vorba despre orientarea sexuală. Doamna Lunacek uh, menționa acea povestioară și, uh, într-adevăr, și eu cred același lucru, pentru că Germania ne cam stă în cale în promovarea acestei directive. Am auzit și despre aspectul dizabilității și despre alte aspecte. Mă aștept uh, Oricum, uh, mă aștept uh, ca mm, interesele acestor persoane să fie, mm, să fie susținute și la nivel intern și la nivel extern. Oricum, cred că trebuie să rămânem uniți uh, în, aceste, în acest domeniu. Comunitățile de persoane discriminate uh, trebuie să rămână unită și trebuie să-și înțeleagă problemele reciproce. Cred că ar trebui să facem un front comun. Nu ar trebui să existe o diviziune între grupurile discriminate. În ceea ce privește legislația Uniunii Europene, în materie de antidiscriminare, pe lângă ocupare, unele state membre nu protejează uh, persoanele din categoria LBG. Și, bineînțeles, uh, este o problemă în toată Europa, din Cipru până în Estonia, din Polonia până în Portugalia. Uh, Comunitatea noastră este vulnerabilă la intimidare în școli, la insulte din partea medicilor. Suntem confruntați cu uh, uh refuzul de a mm, intra în restaurante, de a închiria o cameră de hotel cu partenerul. Există probleme legate de accesul la pensii, la beneficii sociale eu aici sunt într-o dublă calitate. Sunt și membru al uh, Consiliului uh, de Administrație în cadrul Organizației Naționale din Polonia și aș vrea să vă prezint și experiențele cu care m-am confruntat în organizația mea în um, lucrul cu victimele discriminării. Un argument uh, pe care îl aud adesea de la autoritățile din Polonia este un argument uh, pe care cu siguranță mulți activiști îl aud și anume că autoritățile nu sunt la curent, nu cunosc cazurile. Victimele discriminării nu vin să le spună ce se întâmplă cu adevărat. Și vă pot spune din experiență că un uh, tânăr uh, homosexual, o tânără lesbiană din Polonia au învățat să accepte ca normală această discriminare. Au învățat uh, să supraviețuiască, așa cum spunea domnul Romeva. Aceasta este o strategie de supraviețuire. Trebuie să înveți să faci față situației și am să vă prezint două cazuri care îmi vin acum în minte și care au venit la organizația mea. Unul este al unei tinere, Veronica, care nu se simțea neapărat în largul ei, în familia sa de la țară. A venit la Varșovia să studieze, părinții au împins-o să meargă la școală, i-au plătit chiria la oraș, iar la Varșovia așa găsit o prietenă, o iubită. Știa ce se va întâmpla așa cum se întâmplă adesea, nu a mai putut să le ascundă părinților că are o iubită. Părinții atunci uh, și-au luat mâinile de pe ea și au lăsat-o pe cont propriu. Are 19 ani, stă singură cu prietena ei la Varșovia și acum trebuie să-și găsească un apartament. Este studentă, nu are foarte mulți bani, nici partenera ei nu are foarte mulți bani și își caută așadar un apartament. Și adesea proprietarul află mai devreme sau mai târziu uh, că acea prietenă nu este nici verișoara ei, nici colega ei de școală, ci iubita ei. Și uh, pe, pentru că ea trebuie să recunoască asta din demnitate. Și odată ce află, proprietarul îi spune apartamentul s-a dat deja. Sigur că s-ar putea duce la autorități, uh, să le informeze, însă este deja o victimă a discriminării. Nu are sprijinul familiei ei, așa cum se întâmplă în multe cazuri, nu are mijloace financiare și, din fericire, a ajuns la noi și am oferit sprijin. Însă, Până la sfârșitul acestei săptămâni sau până la sfârșitul săptămânii viitoare trebuie să-și găsească un acoperiș deasupra capului, iar prioritatea ei nu este să meargă la autorități, prioritatea ei este să-și găsească o cameră. Acesta este un caz care, din nefericire, nu se va găsi în uh, statisticile privind discriminarea. Un alt uh, grup supus uh, discriminării este cel al tinerilor uh, homosexuali. Atunci când uh, faci parte din organizația mea, este foarte greu să auzi uh, astfel de cazuri. Avem cazul lui Cumac, care are 17 ani și care a venit la organizația noastră. Este un băiat slăbuț, blond, care merge la un curs de gătit, la o școală de gătit. Și ca temă pentru acasă, profesorul i-a dat sarcina să scrie bugetul unei familii normale, alcătuită dintr-o, dintr-o mamă, un tată și doi copii. Deci Cuba, care este un pic mai uh, dezghețat decât alți colegi, a scris bugetul pentru o familie cu două mămici și un copil. Profesoara a spus că nu va, nu-i va da notă pentru această lucrare și a mediatizat uh, cazul în clasă. Uh, a spus, iată, Cuba este mai uh, deștept decât voi și a dat exemplul unei familii cu două mame și cu un copil. Și bineînțeles că aceasta i-a atras foarte multe mm, Uh, represalii. Cuba a început să fie uh, intimidat la școală, însă directorul a spus că nu există astfel de cazuri, că nimeni nu este băgat cu capul în toaletă. Probabil ați văzut această tortură în filmele americane. Acesta a fost răspunsul directorului, iar Consiliul Școlii uh, i-a spus uh, că ar putea să îl învețe să se bată ca să se apere singur pentru că altfel nu se poate lupta împotriva homofobiei în școală. Oricum, uh, reprezentantul uh, elevilor uh, i-a spus că este vina lui că s-a ajuns în această situație și a spus să nu mai uh, trâmbițeze atât de mult că este homosexual. Așadar, Veronica și Cuba pot să vină la organizația noastră, pot să meargă la presă, pot să facă multe altele. Însă aceștia sunt doi adolescenți care trebuie să se confrunte cu această discriminare. Uh, Pentru o perioadă foarte lungă de timp, Polonia a fost uh, una dintre cele mai homofobe uh, țări Veneam uh, până acum câțiva ani la audieri în uh, Bruxelles și întotdeauna Spania și Polonia. Spania era un rai pentru parteneriatul de același sex și apoi, a, uitați-vă și la Polonia. Și totdeauna încercam să apăr, de fapt nu să apăr, ci să explic care este situația și una din prioritățile noastre în Polonia era să ne coalizăm cu alte organizații pe care, împreună cu care să putem face lobby pentru o legislație antidiscriminare în Polonia. Pentru că, bineînțeles, nu aveam o uh, directivă orizontală din partea UE și atunci făceam lobby la nivel intern pentru a obține un act legislativ. Și Polonia a evoluat foarte mult din 2005-2006. Lucrurile s-au schimbat foarte mult și acum, în 2011, am uh, făcut o copie a legislației noastre. Este actul care implementează anumite prevederi europene în ceea ce privește tratamentul legal. Pentru că tratamentul egal, pentru că avem un ministru pentru tratament egal, acesta a spus, da, într-adevăr, UE are niște directive pe care trebuie să le aplicăm. Și cu asta ne-am ales 10 pagini pentru un, o lege care implementează anumite prevederi europene. Am citit-o azi dimineață și am subliniat pasajele care oferă protecție și uh, homosexualilor și lesbianilor. Nu știu dacă puteți vedea, am subliniat în, cu portocaliu, uh, dar uh, pot să vă spun că mm, singurul loc în care se menționează orientarea sexuală este atunci când se vorbește despre stagii sau despre formarea vocațională și nu, nimic în plus în ceea ce privește protecția împotriva discriminării pe bază de orientare sexuală. Mă tem că țările care, care le lipsește această protecție nu vor face acest lucru, nu vor oferi această protecție pe cont propriu. Noi, organizațiile au făcut tot posibilul cu lobby la nivel intern și cu lobby la nivel european, dar nu se va schimba nimic până când nu va exista o directivă obligatorie venind din partea UE. Deci ceea ce vă solicităm și în numele organizației ILGA Europe este să transmiteți semnalul uh, statelor membre că această directivă trebuie să fie adoptată, că ar trebui să existe sprijin tehnic în ceea ce privește problemele sociale Poate am putea să ne uităm la o comparație cu costurile discriminării față de costurile implementării directivei. Și sunt de acord cu raportorul, nu ar trebui să fie o discuție economică, este o discuție de drepturile omului. Dar haideți să ne folosim de toate armele. Statele membre ar trebui să se consulte cu ONG-urile înainte de aceste reuniuni și să se asigure că lucrează cu acestea la redactarea unui text, astfel încât directiva să nu fie diluată și care să includă, practic, toate motivele de discriminare. Statele membre care sunt dispuse, deci această coaliție a celor dispuși, ar trebui să fie mai activi și să insistă mai mult pentru această directivă. Și m-aș uita și la eurodeputați și aș ruga să solicite în continuare întrebări, uh, să adreseze în continuare întrebări comisiei. Cum am spus, Polonia, pentru o perioadă foarte lungă de timp, a fost un punct negru pe harta Europei în ceea ce privește drepturile homosexualilor și lesbianelor. Dar acum lucrurile s-au schimbat, sunt foarte optimist uh, și uh, vă cer să-mi promiteți că în următorii câțiva ani vom avea această directivă. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult și să finalizăm această rundă cu reprezentanții ONG-urilor. Deci să finalizăm cu reprezentantul ENAR, Mihail Privo, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Face plăcere să vă pot prezenta astăzi rețeaua ENAR împotriva discriminării ce privește convingerile religioase dar și pe bază de etnicitate și rasă aceste uh, dimensiuni, uh, când este vorba de populațiile minoritare, se întâlnesc adesea. Așa cum uh, a spus și Isabel Chopin astăzi, ENAR este moștenitoarea unui mare număr de organizații care au făcut parte din într-un grup 39 numit, care eh, se baza pe activitate antidiscriminatorie. Ne dorim, de fapt, realizarea unui pachet complet, iar arhitectura eh, este rezultatul eh, unui compromis față de un uh, lobby care din motive religioase um, nu acceptă egalitatea pentru anumite uh, grupuri um, care sunt uh, formate pe criterii sexuale sau de alt tip. Aș dori să profite timpul care mi-a fost pus la dispoziție pentru a vă prezenta modul în care ne desfășurăm activitatea, pentru că, după cum s-a putut vedea astăzi, există o atitudine aproape ireală, inexplicabilă legată de această directivă care încă nu a fost implementată. De 15 ani. Um, de fapt, din începând cu anii 90 uh, mai mult uh, ne preocupă problemele de discriminare pe motive religioase sau sexuale în diversele regiuni din uh, statele membre și Paradoxal este că în 2007 chiar președintele Comisiei Barroso ne-a propus să încercăm să elaborăm uh, și să implementăm o directivă care să nu se ocupe decât de persoanele cu dizabilități. Dacă ne gândim care sunt ecourile la nivelul Consiliului, care mai degrabă mi se par a fi niște dispute de tip bizantin, se vorbește despre uh, impactul uh, nefericit pe care o directivă mai cuprinzătoare ar putea să-l aibă, inclusiv asupra mediului înconjurător, uh, ne uh, punem într-adevăr probleme. Pentru că um, există o atitudine insultătoare față de persoanele care suferă de un handicap. Sunt persoane excluse social, care uh, sunt discriminate uh, pe plan social în toate domeniile, iar acum um, există probleme um, de toate tipurile în ce privește statutul de egalitate cu ceilalți. Trebuie eh, să ne îndepărtăm de această abordare um, care este meschină, care se bazează pe cifre mai degrabă decât pe rațiune. Uh, egalitatea, așa cum și colegul meu Pierre a spus astăzi. Trebuie să uh, ne afecteze pe noi toți 100%, că suntem tineri sau în vârstă, um, că putem la un moment dat, chiar dacă acum suntem sănătoși, să devenim persoane cu handicap sau la un moment dat uh, poate să apară o schimbare de sex. Tot felul de probleme ne uh, pot afecta și uh, cei care în clipa de față sunt cei mai dezavantajați uh, printre noi, sunt cei mai slabi în societate, trebuie să aibă acces la distribuirea uh, averii venitului uh, la nivelul societății. Deci, uh, mai ales în acest context, trebuie să realizăm că, de fapt, societatea niciodată nu a fost mai bogată decât acum, pentru că dacă ne gândim la PIB în Franța a fost o creștere de 10%, în Germania o uh, creștere de 10% a PIB-ului față de 2010. Deci unde se găsește uh, criza reflectată dacă lucrurile stau așa? Și totuși bogăția este repartizată inegal. Iar cei care se opun directivei și uh, care se invocă motive de subsidiaritate uh, nu au argumente. Dacă ne gândim că, uh, că uh, lucrurile ar trebui să fie analizate în detaliu și trebuie să ne propunem să realizăm o societate inclusivă care să le permită exercitarea drepturilor fundamentale tuturor, atunci nu trebuie să ne împiedicăm de detalii tehnice, pentru că dispunem de cei mai buni juriști care pot să găsească soluțiile cele mai bune. Iar în ce privește costurile vis-a-vis -vis de dorința de realizare a egalității, în realitate trebuie să realizăm că nu este vorba decât de investiții publice care pot să ducă la o creștere inteligentă în cadrul strategiei 2020. Deci sunt investiții uh, cu obiective nobile, ca uh, investițiile în sursele uh, regenerabile de energie sau în alte domenii. Deci uh, sunt investiții la fel de valabile ca sutele de milioane de uh, euro care sunt oferite întreprinderilor sub formă de subsidii sau organismelor patronale care, privile, care beneficiază de privilegii, pentru că oricum și piața privată în clipa de față se bazează pe subsidii care vin din banul public. Deci există soluții. ONG-urile care sunt reprezentate aici uh, în prezidiu știu că pot fi găsite soluții, dar revenim mereu la problema voinței politice și uh, la dorința de a crea posibilități tuturor de uh, incluziune în viața socială. Și toate discuțiile la care asistăm de eh, mai mult de 10 eh, ani, de fapt, eh, au încercat să evite măsurile coercitive și au dorit însă să protejeze drepturile acelora care nu cred că egalitatea ar aduce daune lumii afacerilor. Deci vreau să vă spun că uh, datorită unei tăceri și inacțiuni colective la nivelul statelor membre și în anumite servicii ale Comisiei și chiar în interiorul Parlamentului European, pentru că există și aici uh, voce în acest sens, chiar dacă pe ansamblu Parlamentul European are o atitudine foarte pozitivă. Um, există aceste probleme care au împiedicat progresarea pe calea uh, directivei. Sigur, uh, uh trebuie să uh, acționăm, pentru că uh, în materie de calitate uh, nu poți decât să te pronunți pentru sau împotrivă. Și indiferent din ce grup politic faci parte. Trebuie să vezi care sunt beneficiile egalității și care pot fi uh, cauzele nefaste ale inegalității. Vă mulțumesc! Merci, monsieur Privo. Euh, Mulțumim, domnule Privo, dumneavoastră și tuturor celorlalți participanți. Cred că mai avem câteva minute la dispoziție pentru a treia sesiune de întrebări și răspunsuri. Cine dorește să ridice mâna, să adreseze o întrebare? Cine dorește să contribuie? Domnul Claes. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare pentru domnul De Vita. Cred că în urmă cu câteva săptămâni am auzit numele domniei sale la televizor, în momentul în care s-a lansat o plângere împotriva organizației sale, Equinet, care avea legătură cu un supermarket uh, olandez, pentru că există o problemă cu un lucrător care la un moment dat uh, a apărut cu un vol pe cap și a refuzat să îl uh, scoată chiar dacă clienții s-au plâns. Și această persoană a fost în cele din urmă uh, concediată. Vorbim despre compania HEMA aici. Eu nu cred că a fost vorba despre discriminare pe motive religioase, ci absolut toți uh, angajații trebuiau să aibă o ținută neutră în magazin și vreau să știu care este poziția domnului De Vite. Pentru că nu doar s-a, domnul De Vite nu doar a lansat o plângere, ci a solicitat și un aviz juridic prin uh, serviciul juridic care să ajungă la Curtea de Justiție pentru a avea un verdict aici, deci pentru a schimba legislația, pentru a stabili un precedent. Asta înseamnă că un angajat are dreptul să-și păstreze apartenența religioasă cu toate simbolurile uh, respective în sfera privată? pot să facă declarații religioase în fața altor clienți, spre exemplu, sau altor uh, colegi. Mie mi se pare că domnul De Vita are niște puncte de vedere foarte clare pe această temă. Și cred că s-a luat o poziție clară este un organism finanțat de stat, de guvern, deci de contribuabil până la urmă și vreau să știu care este poziția domniei sale în ceea ce privește ducerea la extrem a corectitudinii politice, pentru că asta mi se pare că subminează problemele reale ale discriminării. Și mai mult, organizația despre care vorbim nu poate ține locul uh, legiuitorului și nu poate decide să stabilească legi. În runda anterioară am vorbit despre ce fel de motive ar putea apărea pentru statele membre să se opună la adoptarea uh, directivei europene în ceea ce privește discriminarea. Mă întrebam dacă acest gen de situație nu pune gaz pe foc pentru că am uh, ascultat din partea Comisiei o poziție destul de vagă și la fel și din partea Consiliului. Nimeni nu vrea să spună clar care sunt obiecțiile din partea statelor membre și mie mi se pare că această tentativă de a contracara discriminarea nu este de fapt uh, acest lucru. Este o poziție voluntară pe care această persoană a avut-o, a decis să-și pună vălul pe cap. Nu a fost concediată pentru că era musulmană ci pentru că a făcut acest lucru în public și clienții au fost nemulțumiți. Deci angajatorul său nu era obligat să accepte acest lucru din motive comerciale. Dacă nu poți să-ți exprimi un punct de vedere religios sau uh, politic în, uh, într-un mod atât de ostentativ. Mulțumesc! Mulțumesc. Înainte să-i dau cuvântul domnului De Vite, să terminăm problema întrebărilor. Doamna Gens? Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare pentru prezenția daneză. Pentru că n-am fost aici la început, dar m-ar interesa să aflu care sunt șansele de a debloca această directivă antidiscriminare la Consiliu. Cred că sunt singura membra socialiștilor aici și aș dori să spun că este o prioritate importantă pentru grupul nostru politic. Da, și eu sunt, intervine președintele. Da, dar uh, președintele trebuie să fie neutru. Vă mulțumesc oricum pentru sprijin, spune doamna Genț. M-ar interesa un răspuns din partea președinției daneze. Și domnul Romeva, vreau să puneți o întrebare? Am două întrebări, de fapt. Unu, una este pentru Echinet. V-ați confruntat cu tăieri bugetare din cauza crizei actuale și, dacă da, care este impactul acestor reduceri? Și o întrebare uh, pentru președinția daneză și o propunere. Dacă ne punem cu toții de acord că este necesar să avansăm mai, și să mergem mai repede și uh, mai profund, credeți că dacă ne crezi că e suficient să ne întâlnim o dată de două ori pe semestru, dacă suntem atât de pregătiți să mergem mai departe, nu ar fi oare posibil sau cel puțin mai înțelept să ne întâlnim întâlnim mai des, un lucru care s-a menționat și de organizațiile prezente aici. Nu ar fi mai bine, deci, să intrăm în uh, toate detaliile pentru a avea o poziție cât mai cuprinzătoare? Mulțumesc! Mulțumesc, dar văd că nu se mai ridică nicio mână, nu mai sunt întrebări, așa încât uh, le dau cuvântul uh, domnului De Vite, apoi președinției daneze și apoi și Consiliului care a primit o întrebare. Mulțumesc, domnule De Vite. Mulțumesc. O să răspund uh, uh în limba olandeză, pentru că întrebarea a fost pusă în limba olandeză. Am doar câteva observații. Ați vorbit despre poziția mea ca președinte al Equinet și cred că nu este momentul să avem o dezbatere uh, internă belgiană în ceea ce uh, privește ce s-a spus. În al doilea rând, vă referiți la situația unui angajat și a unui angajator, dar această discuție de astăzi este despre bunuri și servicii. Trecând la unele din aspectele menționate, ați spus că intenționăm să schimbăm legea. Nu am înțeles prea bine cum ideea de a trimite un caz în fața justiției este, poate fi interpretată drept o intenție de modificare a legii. Dacă există o lege, aceasta ar trebui să fie aplicată și atunci cine e într-o poziție mai bună într-o uh, societate democratică să aplice legea decât un judecător? O să revin la ceea ce ați spus uh, cu portul vălului. Dumneavoastră și partidul dumneavoastră, care tot vorbesc despre libertate și libertatea de expresie, și de faptul că oamenii ar trebui să-și exprime liber convingerile politice și părerile religioase, cu siguranță libertatea de religie, de credință, ar trebui să există acasă și nu ar trebui să fie uh, restricționată doar la domiciliu, pentru că asta ar fi o restrângere a libertății. Carta a drepturilor fundamentale nu vede lucrurile așa și nici Convenția Europeană privind drepturile omului. Știți că HEMA în uh, țările de jos nu pune accentul pe acest văl și nu este neutră, practic. Și atunci cum putem vorbi despre companii care uh, sunt neutre uh, într-o țară și nu sunt dispuse să fie neutre în altă parte? ce anume vreți să spuneți de fapt? Pentru că mie mi se pare ciudat. Avem un mandat din partea Parlamentului să analizăm acest gen de cazuri și cred că facem uh, exact ceea ce dorim. Apoi, uh, ca răspuns la domnul Romeva, numărul de organisme pentru uh, egalitate, într-adevăr, s-au confruntat cu reduceri bugetare și credem că este o măsură foarte proastă într-un moment de uh, Uh, criza economică, pentru că noi nu credem că mai puțină egalitate este soluția crizei economice. Au existat studii care au arătat că creșterea PIB-ului cu numai puțin de 15% ar fi posibilă doar prin respectarea egalității. Deci cine poate visa să crească PIB-ul cu 15% prin alte măsuri? pentru că promovarea egalității este bună pentru economie, atât pentru angajatori cât și pentru bunuri și servicii. Mulțumesc! Mulțumesc! Poate doriți să răspundeți, domnule Claes, dar înainte de a uh, vă asculta pe dumneavoastră, poate Consiliul ar dori să spună câte ceva legat de declarațiile și întrebările adresate Consiliului. Chair, for giving me the floor. Um... You ask... Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Ați întrebat uh, cât de departe vom ajunge cu această propunere în președinția noastră. Uh, îmi doresc uh, să vă spun, mi-aș dori să vă pot spune că putem ajunge departe, însă, realist vorbind, nu cred că vom ajunge, vom ajunge suficient de departe. Și aceasta este opinia mea personală, văzând uh, cum am evoluat în ultimul an. Cred că suntem departe de a ajunge la un acord. Sunt foarte multe chestiuni care au fost menționate de Tobias mai devreme. Există probleme cu care se confruntă statele membre, iar noi ne ocupăm numai de una dintre ele. Așa cum menționa raportorul, uh, mă întreb și eu dacă este suficient să ne întâlnim de două ori într-un semestru. Evident că nu, trebuie să ne întâlnim mult mai des decât atât. Însă cred că una dintre mm, problemele legate de această propunere pe lângă uh, implicațiile bugetare și juridice, cred că există o altă problemă care trebuie gestionată ce anume că acest dosar nu mai este unul uh, prioritar pentru multe state membre, pentru că deja s-a depășit momentul. Nu știu dacă lucrurile vor rămâne așa, dar cel puțin aceasta este senzația deocamdată. Așadar, înainte de a prelua președinția, a trebuit să ne gândim pe ce cale o vom lua. Apoi trebuie să știm care sunt prioritățile în momentul de față, cât de departe putem merge. Avem impresia că este o sarcină, cât, o sarcină titanică. Poate că nu vor exista soluții uh, foarte curând. Este oricum o propunere titanică și avem nevoie de sprijinul statelor membre și de voința statelor membre nu înseamnă că nu avem neapărat uh, susținere, însă cred că momentul nu este tocmai cel mai potrivit. E ca la sfârșitul unei petreceri, când lumea s-a liniștit și nu știe încotro să o ia. Deci cred că vom face progrese referitoare la vârstă, dar, sincer vorbind, mai sunt foarte multe de făcut. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Privo. Doriți să adăugați ceva privind problema discriminării? Nici măcar nu vreau să răspund. Am o întrebare, pentru că ați spus uh, foarte ferm că există senzația că nu avem o abordare neutră, așa cum spunea și domnul De Vite. Putem să discutăm și la nivel bilateral, însă este vorba de o chestiune care ține de discriminarea structurală și anume la ce benchmark, uh, care este nivelul de la care consider că aspectul tău este neutru. Dacă aveți indicatori sau puncte de referință, aș fi interesant uh, să știu care sunt aceiași. Domnule Kleis, este momentul să răspundeți. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule De Vite, eu nu reprezint HEMA, deci nu vă pot răspunde la întrebările pe care le-ați adresat, de ce face unele lucruri în Olanda și altele în Belgia. Dar oricum, este vorba de o problemă legată de libertatea de exprimare. Poate că organismul dumneavoastră ar trebui să se ocupe de aceste lucruri uh, acțiuni în instanță împotriva partidelor politice. Cred că știți bine ce se întâmplă în acest sens, dar aici este vorba de o problemă de libertate de exprimare. Dar pe noi ne interesează mai mult dacă un angajator se poate aștepta din partea unui angajat să nu uh, se implice în controverse la locul de muncă mai ales când acestea nu au de-a face cu locul de muncă. De exemplu, dacă am relații cu clienții, dacă intru în relații cu clienții, poate că ar trebui să încerc să-i recrutez pentru partidul uh, meu politic. Acestea sunt lucruri care nu trebuie să se întâmple la locul de muncă. Locul de muncă nu este locul cel mai potrivit să faci politică. Și cred că o companie are dreptul de a adopta o astfel de poziție pentru a respecta drepturile clienților, evitând, bineînțeles, orice controverse între religii sau orientări politice. Și există o situație în care ne confruntăm cu diversitate, diversitate care poate provoca probleme, probleme care se și întâmplă. Și cred că un angajator are dreptul de a încerca să evite astfel de conflicte. Ceea... Știți foarte bine că judecătorii pot să dea o interpretare a legii în uh, sentințele lor, însă acestea au un impact asupra mm, aplicabilității legislației respective. Ei pot extinde sau reduce domeniul de aplicare pe baza unei plângeri uh, intentate în scopul obținerii unei hotărâri judecătorești. Și bineînțeles că acesta, acest lucru se face în mod direct. Judecătorii schimbă legislația uh, prin jurisprudență, creează precedente. Și acesta este motivul pentru care faceți acest lucru. Și bineînțeles, hotărârile judecătorești uh, și bineînțeles va trebui să țineți seama de hotărârile judecătorești în interpretarea legislației în viitor. Există riscul ca în viitor să fim guvernați de judecători. Și cred că atunci când vorbim despre Curtea de la Strasburg, unele state membre nu pot să aibă o politică restricționată de imigrație. Cred că înțelegeți că regula jocului în Parlament este ca fiecare deputat are dreptul să-și spună punctul de vedere. Nu este nevoie să începem acum o dezbatere cu privire la un punct de vedere exprimat de către un deputat, dar sigur că dacă doriți să faceți comentarii ca invitat al acestei audieri, vă dau cuvântul. Vreau doar să vă invit să nu vă angajați într-o dezbatere, pentru că nu acesta este scopul acestei audieri. Mulțumesc, domnule președinte. Prima mea observație este că e o chestiune specifică Belgiei. Uh, Așa că voi discuta cu domnul uh, Kleis uh, în afara sălii, nu în această sală. Însă am fost învățat să fiu politicos și să dau măcar niște răspunsuri. Evident, nu vreau să intru acum într-o dezbatere, însă am o întrebare. Când vorbim despre bunuri și servicii, ce înseamnă să fii neutru într-un restaurant? Ce înseamnă să fii neutru în transportul public? Ce înseamnă să fii neutru și ce înseamnă să îi tratezi pe oameni într-un mod neutru atunci când uh, au acces la serviciile publice. Cred că aceasta este întrebarea pe care trebuie să ne punem. Pot să refuz oamenii să intre în restaurantul meu pentru că sunt homosexual și pentru că vreau să fiu neutru? Mi-e teamă că nu putem să adoptăm o astfel de poziție. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru această declarație, domnule De Vite. Și bineînțeles, vă mulțumim și pentru că ați prezentat punctele de vedere ale organizației pe care le reprezentați în această audiere. Le mulțumesc și celorlalți invitați, însă înainte de a trece la încheierea acestei sesiuni, și la concluziile care vor fi exprimate de domnul Romeva, dați-mi voie să vă spun că am primit un mail de la domnul Olivier de Schutter, care a fost invitat să participe la această audiere și care nu a reușit să ajungă. Însă, dumnealui ne spune că prezentarea sa PowerPoint pe care vroia să o prezinte în decurs de 15 minute este disponibilă pe pagina de internet a Comisiei Libe. Și dumnealui ar vrea să vă transmit tuturor celor care participați la această audiere că consideră că un nivel armonizat de protecție antidiscriminare în toate statele membre reprezintă o serie de avantaje precum armonizarea în urma propunerii de directivă orizontală, asumarea responsabilităților de către state de a îndepărta discriminarea directă și indirectă, și, bineînțeles, în conformitate cu Carta Socială Europeană, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și ar facilita, bineînțeles, exercitarea liberă a drepturilor, ar evita separarea artificială între viața personală și viața profesională și ar facilita accesul la bunurile și serviciile publice, inclusiv locuințe, transport și educație și dacă Parlamentul European sau Agenția pentru Drepturile Fundamentale doresc să contribuie la această dezbatere, potrivit domnului de Schutter, cea mai bună modalitate este să studieze legăturile între libera circulație, între drepturile fundamentale și accesul la ocupare. Bineînțeles, trebuie să se asigure accesul la bunuri și servicii pe baza nediscriminării. Este vorba de produsele și servicii de la articolul 3. Și bineînțeles, directiva privind egalitatea este un mijloc esențial pentru a asigura șanse egale. Îi pare foarte rău că nu a venit dar oricum este la dispoziția membrilor Comisiei Libe pe alte căi. Iată, acesta a fost mesajul domnului de Schutter, iar acum îi dau cuvântul raportorului, domnul Romeva, pentru concluziile finale. Mulțumesc, domnule președinte. Vor fi niște concluzii succinte, pentru că foarte multe lucruri s-au spus aici. Încercând să facem o sinteză a acestei audieri. Am datoria să țin seama de ceea ce s-a spus, să mulțumesc tuturor vorbitorilor, pentru că ceea ce am auzit astăzi uh, erau lucruri care trebuiau spuse. Aceasta este prima concluzie pe care doresc să o trag. Pentru că principiul principalul obiectiv pentru noi de a organiza această audiere a fost să avem uh, evidența clară uh, a situației din viața reală, a, ceea ce absența acestei directive creează în viața unui mare număr de uh, concetățeni, de prieteni ai noștri. Deci este clar că această directivă este necesară. În al doilea rând, trebuie să confirm că nu este vorba despre o problemă de ordin legal legată de adoptarea acestei directive. Mai degrabă, uh, contrariul este real. Este nevoie de uh, există o necesitate legală ca acest document să fie adoptat și implementat. Pentru că neimplementarea inexistența acestei directive poate să creeze probleme pentru uh, esența uh, legislației europene a ceea ce tratatul european prevede dreptul la liberă circulație și alte libertăți. Deci există o necesitate legală de a avea această directivă. După aceea, ajungem la problema legată de absența voinței po- politice. Ceea ce putem face noi ca membri ai Parlamentului European, ca reprezentanți ai societății, ca membri ai ONG-urilor, este să ne concentrăm pe acele guverne care invocă diverse argumente pentru a nu adopta această directivă. Am menționat în termen general Germania, care invoca costurile ridicate, Lituania, Republica Cehă are probleme în legătură cu grupurile LGBT. Dar și aceste țări trebuie să uh, recunoască că motivul pentru care nu-și doresc această directivă este pentru că guvernul lor uh, are o asemenea atitudine. Deci, noi trebuie să uh, facem public acest blocaj pentru ca și cetățenii din această țară să înțeleagă cum stau lucrurile. Iar uh, în ce privește atitudinea Consiliului, știu că momentul este dificil, dar îl susțin pe domnul Devoit care spune că uh, egalitatea uh, nu trebuie legată de criza economică. Deci invitația mea către Consiliu este să urgentăm puțin lucrurile, pentru că întâlniri uh, mai frecvente decât de două ori pe uh, semestru ar trebui să ducă la o soluție pentru a înlătura problemele tehnice care mai există. Și dacă vom proceda astfel, am speranța că dacă voința politică va fi manifestă, într-un an vom reuși să avem această directivă. Acum este momentul ca și Consiliul să evolueze în direcția cea bună. Mulțumesc tuturor pentru participare. Președintele, mulțumesc, domnule Romeva. Și mulțumim tuturor Uh, membrilor la această dezbatere, invitațiilor noștri pentru contribuțiile foarte relevante, pentru disponibilitatea lor de a participa la această întâlnire cu noi. Mulțumesc tuturor membrilor și vă anunț că în Comisia Libe ne reluăm activitatea la ora 15 în această încăpere și vom avea voturi în această după amiază. Deci nu uitați să aveți la dumneavoastră cartela electronică. Mulțumesc!